Good morning, everybody. Can I ask you to take your seats? Bună dimineața tuturor, vă rog să luați loc pentru a putea începe reuniunea comisiei noastre din această dimineață. Este a doua zi de reuniunea comisiei regii, în februarie. First item of business this morning is to consider the committee Primul punct de pe ordinea de zi se referă la implementarea obiectivului tematic îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. Acest raport se concentrează pe principalele provocări în fața punerii uh, implementării priorității tematice cu numărul 3 și studierea sinergiilor posibile. Raportul analizează cât de mult a fost pusă în aplicare prioritatea tematică cu numărul 3, ținând seama de condiționalitățile exante specifice și criteriile de îndeplinire în noiembrie. Raportarea noastră, doamna D'Amato, ne-a prezentat primele, ide- primele idei. Astăzi ne prezintă proiectul de raport și joi 23 uh, februarie la prânz va fi termenul limită de depunere a amendamentelor, astfel încât să putem vota acest raport cu ocazia reuniunii din uh, aprilie. Avem timp până la ora 10, deci sunt tentată să limitez participarea la această discuție sau timpul acordat uh, intervențiilor. Aș, aș dori să mai spun că am uh, primit uh, această notă informativă din partea Departamentului de Cercetare a Comisiei noastre și care aș dori să mulțumesc pentru că ne-a pus la dispoziție atât de oportun această notă informativă. Deci, domnul Damato, vă dau cuvântul pentru a ne prezenta raportul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și colegilor pentru că ne-a permis acestei comisii să discute o temă atât de importantă cum e cea a IMM-urilor. Vreau să mulțumesc mai cu seamă raportorilor din umbră, care de la bun început au demonstrat uh, uh un bun spirit de cooperare. Acest raport vorbește deci despre IMM-uri care sunt uh, fundamentale pentru regiunile noastre europene, atât pentru ocuparea forței de muncă, cât și pentru competitivitatea întregii UE. Instituțiile UE și mai cu seamă Parlamentul nostru au o mare răspundere în acest sens. Și sub uh, tematica competitivitatea IMM-uri pe perioada 2014-2020 au fost uh, alocate 73 de miliarde, tocmai pentru a crea mai mult de 400.000 de locuri de muncă și pentru a ajuta astfel atât de multele IMM-uri și întreprinderi foarte mici care activează, inclusiv întreprinderile sociale. Obiectivul tematic 3, care este atins în acest raport, este astfel foarte important, deoarece totul se axează pe promovarea spiritului întreprinzător, dezvoltarea și implementarea noilor tematici și, um, și modele de afaceri, noi servicii pentru creștere pe piețe naționale și mai cu seamă internaționale la export. Astfel s-a alocat o cotă de uh, finanțare foarte mare, 400, 4 miliarde, de la Fondul Social European, prin cofinanțare națională. Parlamentul nostru a subliniat întotdeauna faptul că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și au un mare potențial pentru ocupare, deci crearea de locuri de muncă. Și în raportul meu am atins această tematică plus alte teme conexe care ating IMM-urile. Vorbesc de acele aspecte care practic nu permit investițiile eficace și durabile și deci întârzie plățile și alocarea și cheltuirea fondurilor. Astfel, simplificarea este o condiție sine qua non fără ea, uh, utilizarea fondurilor nu poate să aibă loc. Astfel, implicarea părților locale, părților uh, interesate locale și autorităților locale și regionale sunt alte două aspecte deosebit de importante care sunt menționate în raport. O altă tematică importantă este principiul de parteneriat, care deseori se aplică doar în mod formal și asta în pofida faptului că există foarte multe parteneriate um, locale, economice și care sunt bine implantate și cunosc bine teritoriul așadar. De asemenea, uh, am dorit să mergem înainte în această perioadă dificilă. Vorbesc despre legătura între IMM-uri și sfidarea sau provocarea migratorie. Multe firme uh, mici și mijlocii se află în prima linie și înfruntă acest flux migratoriu. Pe de o parte, încercând să integreze aceste persoane, pe de altă parte, pentru a uh, înțelege, încerca să depășească modelele tradiționale. De asemenea, ne gândim și la economia circulară pentru a sprijini o creștere economică mai durabilă și deci pentru a crea locuri de muncă de calitate, având în vedere deciziile recente de la COP21 de la Paris, multe dintre aceste aspecte pot să intre apoi în obiectivul tematic 3, astfel încât în viitoarele uh, proiecte să se țină cont de aceste măsuri cu consecințe internaționale, iar Europa nu poate să rămână în urmă. Nu vreau să mă mai lungesc, aveți la dispoziție proiectul de raport și contez pe cooperarea dumneavoastră, așa cum s-a întâmplat până acum, o cooperare constructivă. Aștept deci amendamente pe care le voi include pentru a completa cât mai bine acest raport. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Thank you very much. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul celor prezenți care doresc să ia cuvântul domnul Cicu. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc uh, doamnei uh, Damato, deoarece raportul dumnea ei Ah, e, după părerea mea, pe rasamblu uh, foarte bun. Și e clar că înainte de a ajunge în momentul actual au existat schimburi aprofundate, au participat, bineînțeles, și raportorii din umbră la întâlnirile cu colega D'Amato. colegului Van Nistelrooy, care este coordonator și uh, celorlalți raportori, le-am spus că, după părerea mea, la liniatul 4 se face doar o scurtă trimitere la accesul pentru uh, IMM-uri, accesul la credit. După părerea mea, această problemă este extrem de importantă, este chiar prioritară. Și eu aș prefera să fie avut în raport un aliniat separat pentru a cere comisiei să se garanteze competitivitatea IMM-urilor prin uh, acest uh, acces la credit. Știm că IMM-urile sunt companiile cele mai afectate acum în timpul crizei, să suferă foarte mult, mai ales de pe urma procedurilor pentru alocarea de fonduri. Știm cât de ridicate procentul, cam 70% au totuși acces la credit, însă restul de 30%, deci nu primesc credite nici de la uh, bănci, celelalte 30% de asemenea au probleme. Uh, nu primesc niciun fel de finanțare, deoarece de multe ori nu există nici licitații organizate de regiune, regiuni. Mă scuzați. O altă problemă, internalizarea IMM-urilor. Piețele interne sunt într-o perioadă de stagnare, după cum știți. IMM-urile totuși trebuie să crească, să fie sprijinite financiar, să aibă o structură de gestiune adecvată pentru a putea crește. De aceea procesul de uh, internaționalizare, zic eu, ar trebui să fie mult mai mult avut în vedere. 25 din MM-uri uh, sunt active pe piața internă, însă doar 13% sunt active pe piața internațională, deci în afara pieței comunitare. Și fac aici legătura cu ce spuneam anterior, fondurile directe și indirecte. IMM-urile în ziua de astăzi uh, au de multe ori proiecte importante, cum ar fi instrumentul SMI. Eu salut uh, munca doamnei D'Amato, însă cred că ar trebui să avem totuși un capitol uh, specific referitor la aceste două aspecte prioritare. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Ștrelici. Zahvaljujem na riječi, gospođo predsjednice probe. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc doamnei Damato pentru cooperarea constructivă de care a dat dovadă în pregătirea acestui raport. Sunt cu totul de acord cu ideea că întreprinderile mici și mijlocii sunt coloana vertebrală a economie europene și că trebuie să le îmbunătățim competitivitatea. Acest lucru este adevărat, mai ales în contextul demarării nego- negocierilor între Uniunea Europeană și partenerii săi în punct de vedere al liberului schimb care vor permite îmbunătățirea competitivității IMM-urilor europene pe plan global. Mă bucură faptul că doamna D'Amato a inclus deja în proiectul de raport conceptul economiei circulare care poate stimula creșterea economică și potențialul IMM-urilor de a crea noi locuri de muncă. Întreprinderile mici și mijlocii ar trebui să fie încurajate să creeze mai multe locuri de muncă și în sectoarele economice tradiționale. Economia circulară este, are și un potențial de, de sprijinire a, a inovării, însă acest lucru este posibil doar dacă sunt promovate noi modele de a face, de, de a face afaceri care să se bazeze pe recuperare, Uh, reutilizare și reciclare. Ar trebui de asemenea să exploatăm la maxim oportunitățile aduse pentru economia locală de către economia circulară. Întreprinderile mici și mijlocii ar trebui să se bucură de un acces adecvat la finanțare, ar trebui să se confrunte cu o povară administrativă mai redusă, nu doar vis-a-vis -vis de accesul la finanțarea din fondurile structurale ale Uniunii Europene, dar și accesarea finanțării din partea instituțiilor financiare comerciale. Bunele practici din uh, cadrul financiar multianual anterior ar trebui să fie diseminată, pentru că aceste bune practici ar putea să fie utile startup-urilor noilor societăți comerciale înființate și celor care doresc să înființeze asemenea noi societăți comerciale. Raportul ar trebui să insiste de asemenea asupra importanței introducerii în educație, în sistemul educațional, în în uh, pregătirea profesională a predării antre, antreprenoriatului, astfel încât tinerii să știe ce înseamnă să fii un om de afaceri de succes și cum ar putea accesa și folosi mai bine fondurile structurale. Și mai există și un alt aspect. Dacă este să analizăm datele statistice, Femeile sunt uh, subreprezentate în domeniul, în rândul antreprenorilor. Raportul ar trebui să își exprimă un sprijin mai puternic față de femeile antreprenori și să ceară îndepărtarea obstacolelor întâlnite de femei atunci când doresc să să creeze o nouă societate comercială și să aibă acces la finanțare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte, domnul Iacov Șici, în numele raportorului din umbră, domnul Ostrevicius. Mulțumesc, doamnă președinte. O să iau cuvântul în numele raportorului nostru din umbră, raportorul grupului ALDE, Doamna Damato a pregătit un raport foarte bun, vis-a-vis de care am și eu câteva remarci. În primul rând, implicarea întreprinderilor mici și mijlocii în uh, ceea ce numim noi era digitală, un aspect care nu este suficient de prezent în acest uh, raport. Ar trebui să permitem întreprinderilor mici și mijlocii să țină pasul cu noile evoluții din lumea digitală și există o serie de bune practici din acest punct de vedere și pur și simplu aș, aș dori să o invit pe, pe raportoare să țină seama de acest nou fenomen, de noile fenomene, de fapt, din economie, care sunt deosebit de importante și care pot fi deosebit de utile pentru întreprinderile mici și mijlocii. În plus, ar trebui să insistăm asupra importanței cooperării întreprinderilor mici și mijlocii cu autoritățile locale și regionale. Pentru, comis, pentru comisia noastră este evident rolul autorităților locale și regionale din acest punct de vedere și ar trebui să insistăm asupra importanței legăturii între întreprinderile mici și mijlocii și autoritățile locale, municipale, care sunt imp- legături importante atât pentru dezvoltarea inamărilor, cât și pentru uh, o dezvoltare pozitivă a orașelor respective. În plus, consider, consider că ar trebui să creăm o rețea întreprinderilor mici și mijlocii, rețele la nivel regional, național și european. Anumite asemenea rețele există deja și uh, ele sunt foarte importante. Uh, colegul meu, raportorul din umbră, a, a sosit deja, dar cred că m-am achitat foarte bine de sarcina de a-l înlocui astăzi. Poate o să-mi faceți cinste cu un pahar de șampanie. Well, thank you Thank you, Ivan. Indeed, uh, if it's... Îți mulțumesc, Ivan. Um, dacă e vorba de șampanie, desigur, pot să îți fac cinste chiar și cu o ladă de șampanie excelent, excelentă, deși știu că uh, vinuri, vinurile din Croația sunt și ele excelente. Îți mulțumesc pentru că ai, încep, ai început această prezentare a comentariilor noastre pe marginea raportului referitor la bunătățirea competitivității IMM-urilor din Uniunea Europeană. Mă bucură cooperarea rodnică pe care am avut-o cu raportoarea, care uh, a discutat și ne-a ascultat toate argumentele noastre. De fapt, am putea să mai adăugăm câteva elemente acestui raport. Este, un, uh, este procedura prin care îmbunătățim un raport atât cât este posibil și dacă îmi permiteți o să menționez câteva dintre aceste puncte. Și o să vă prezint pe scurt unele din amendamentele depuse de noi. De exemplu, în momentul prin care cerem să asigurăm o cooperare sporită și coerență între toate politicile europene, mă întreb dacă nu ar trebui să menționăm Uniunea de Uniunea de Capital, care este o inițiativă foarte importantă a Comisiei prin care pot fi promovate um, poate fi promovată crearea de noi locuri de muncă și creșterea economică. Cred că menționarea acestei piețe de capital fi utilă pentru îmbunătățirea accesului la capital de care, a, capital de care au nevoie atât de multe întreprinderi mici și mijlocii. Surse alternativă și mult mai diversificată de finanțare, pe lângă înlăturarea obstacolelor nejustificate care, din păcate, există în continuare în fața investițiilor transfrontaliere, toate aceste puncte sunt foarte importante pentru investiții și pentru mediul de afaceri, ar îmbunătăți mediul de afaceri um, în care funcționează întreprinderile mici și mijlocii și alte entități economice. În plus, în legătură cu competențele digitale. Economia, mediul digital schimbă în mod profund piața muncii și nu există suficienți oameni care dispun de competențe digitale necesare. În primul rând, aceste competențe digitale trebuie să se regăsească în sistemul edu- educațional pentru a răspunde cererii de pe piața muncii. Cred că ar trebui să cerem crearea unor, unor programe de, de pregătire profesională, de reconversie profesională a forței de muncă pentru a permite acestei forțe de, mun- de muncă să țină pasul cu evoluțiile din domeniul digital. Apoi, în ceea ce privește rolul întreprinderilor mici și mijlocii, rolul uh, social Această întreprindere mici și mijlocii furnizează o gamă largă de produse și servicii pe piața uh, internă europeană și generează în același timp milioane și milioane de locuri de muncă. Cred că ar trebui să um, sprijinim diseminarea cunoștințelor sociale de care dispune întreprinderile mici și mijlocii, să sprijinim uh, hub-urile, puncte, nodurile de cunoștințe sociale reprezentate de anumite întreprinderi mici și mijlocii, apoi legăturile cu autoritățile locale și regionale. Este un aspect care se regăsește deja în proiectul de raport, dar în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu reprezentanții autorităților locale, acestea ne-au atras atenția asupra faptului că nu au participat suficient de mult la redactarea acestui proiect de raport și cred că ar trebui să transformăm aceste autorități locale în adevărați uh, parteneri și ar trebui să ne consultăm întotdeauna cu aceste autorități locale la modul uh, potrivit și într-un mod adecvat. Dacă se va ține seama de toate aceste propuneri, cred că vom fi pe calea cea bună pentru a îmbunătăți într-adevăr competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna președinte. Mă bucură faptul că raportorul din umbră a sosit la timp pentru a putea participa la această dezbatere. Are cuvântul doamna Tomasic acum. Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc doamnei Damato pentru un raport excelent, pentru cooperarea eficace pe care am avut-o, care a dus la un raport foarte bine structurat. Grupul politic CR este de acord cu acest proiect de raport, însă am dorit să adăugăm câteva elemente care reprezintă preocupările principale pentru IMM-uri. Povara administrativă, complexitatea schemelor de ajutor, legislația privind subvențiile de stat și considerăm că aceste probleme ar putea fi rezolvate dacă politica de coeziune ar face parte din inițiativa referitoare la o mai bună reglementare, de o mai bună cooperare între diferitele fonduri europene, de o mai bună implicare a autorităților uh, uh, locale, proiecte uh, dedicate mm, autorităților de gestionare și IMM-uri, activități de pregătire profesională și, și de sprijinire a capacităților antreprenoriale. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul uh, Coțolino, raportor din umbră. Mulțumesc și eu pe scurt. Vă vă spune ce cred despre munca noastră din, urm- din ultimele săptămâni. Raportul doamnei Damato este echilibrat, după părerea mea, care pornește de la un punct uh, strategic și anume faptul că IMM-urile trebuie să se bucure de o atenție specială, însă în același timp sunt ridicate și anumite probleme, mai ales în ceea ce privește nivelurile de ajutorare. Nu avem un sistem de ajutoarea IMM-urilor prin fondurile structurale, mai ales uh, prin implicarea sistemului creditar uh, bancar. Eu cred că ar trebui să ne dăm seama că e o chestiune foarte sensibilă acum în Europa, mai ales în anumite regiuni și anume să ne asigurăm că guvernanța este mai transparentă, mai eficientă, că poate răspunde nevoilor IMM-urilor într-un mod mult mai uh, corect. De multe ori știți că există și um, uh, resurse publice care ar putea fi folosite. Deci trebuie făcute eforturi și cred că raportul merge tocmai în direcția asta. Pentru doamna raportor aș avea o singură observație, nu neapărat referitor la punctele pe care le subliniază. Vorbește despre marile provocări de mediu, ci aș vrea să mă refer la inovarea socială, o temă fundamentală după părerea mea. E un element care merită semnalat și cred că am putea face încă câteva eforturi și în următoarele ore cu privire la acest punct. O companie modernă și competitivă în următorii ani trebuie să pună accentul nu doar pe marea provocare ce ține de uh, viabilitatea economiei, uh, de faptul că trebuie să se adapteze la uh, evoluția climatică, însă și din punct de vedere al evoluției sociale, companiile trebuie să fie inovatoare. Deci eu cred că în următoarele ore ar trebui să facem un efort în acest sens. Yeah opinia pe care o am eu. Mr. Rope, Domnul Rope. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, noriu pasakyti, kad šiandieną vasario 16-oji. Mulțumesc. Astăzi, pe 16 februarie, Lituania își aniversează 98 de ani de existență. Deci e o zi specială pentru noi și e o mare bucurie pentru mine să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră pentru a discuta despre aspecte atât de importante ce țin de viitorul Uniunii Europene. E clar că noi vrem să influențăm situația angajării în Uniunea Europeană prin ceea ce facem aici și îi sunt recunoscător, doamne raportor, pentru faptul că a pus accentul pe aceste aspecte și când vorbim despre IMM-uri cu toții suntem de acord că acestea sunt coloana vertebrală a economiei. Ele pot face față problemei șomajului. De aceea ar trebui să ne concentrăm pe aceste fonduri, ar trebui să ne gândim la modul în care putem crește fondurile, uh, să nu uităm că și ritmul de absorpție e diferit de la un stat la altul, însă multe țări reușesc să-și utilizeze fondurile alocate. De asemenea, trebuie să implicăm și autoritățile locale și regionale la nivel practic în ceea ce privește aceste proiecte. Să nu uităm că foarte multe proiecte um, se desfășoară la oraș, însă e important ca aceste proiecte să fie împărțite cât mai uh, uniform în toate regiunile noastre. Aceste proiecte, de asemenea, aceste companii, de asemenea, asigură și veniturile fiscale din foarte multe state membre. Să vă dau exemplu companiei Ikea, care evită să plătească taxe în valoare de un cam un miliard de euro. Miliard, mă scuzați, de euro. E important să promovăm competitivitatea între diferitele companii europene, dar și față de cele din afara Uniunii Europene, pentru ca aceste companii să se implementeze în mod uniform pe teritoriul Uniunii Europene. Doamna Maletici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu salut acest raport și mulțumesc doamnei Damato, raportoarea. Dumneavoastră ați sublinia niște elemente foarte importante pentru competitivitatea IMM-urilor, cum ar fi reducerea poverii administrative, accelerarea punerii în aplicare, după aceea diseminarea de bune practici, un ghișeu unic, de asemenea pentru diferitele instrumente de finanțare comunitare. Ați subliniat de asemenea nevoia de a accelera implementarea. V-aș ruga să vă gândiți și la principiul parteneriatelor și la introducerea acestui principiu al parteneriatelor, nu doar în faza de definire a programelor operaționale, ci și ulterior când se definesc, se stabilesc ofertele, apelurile de ofertă pentru propuneri. Știți că există situații în statele membre când unele au lansat un apel de ofertă pentru un proiect și după un an nu au reușit decât să semneze două contracte, ceea ce înseamnă că la licitații cerințele sunt complet uh, greșite. Nu sunt E vorba de granturi aici la care nu pot avea acces deoarece cerințele din cele de ofertă nu sunt bine definite. Și de ce se întâmplă asta? Deoarece de acest principiu al parteneriatelor, deoarece cerințele nu sunt definite prin implicarea tuturor. Și un alt lucru foarte vizibil pe teren. Accesul la finanțare și cum să reducem riscul ca o țară să modifice foarte mult și să influențeze foarte mult uh, condițiile de acordare de credite pentru IMM-uri. Deoarece chiar dacă să primești bani de la fondurile de coeziune, de exemplu, e greu să obții cofinanțarea pentru a încheia structura financiară a proiectului. Și ieri am discutat asta și cred că e un subiect asupra căruia ar trebui să ne aplecăm. Domnul Etheridge, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mă interesează dezbaterea, deoarece înainte de a avea onoarea de a fi ales aici, în Parlamentul European, am fost implicat în domeniul IMM-urilor, în acest sector. Am avut și o experiență interesantă de a conduce un IMM la un moment dat. Pe vremea aia, pentru mine era importantă o taxare cât mai simplă și redusă o mai, mai puțină birocrație, un acces mai ușor la lucrători uh, calificați și posibilitatea de a face comerț uh, cu restul lumii, nu neapărat cu UE, deși pe mine atunci mă interesa mai mult piața comunitară. Inovarea socială și durabilitatea, sustenabilitatea mediului e ceva ce mă interesa, deoarece într-adevăr vrei să faci bani, vrei să dai locuri de muncă, câștigând bani, însă în același timp, dacă într-o țară există condiții prielnice, afacerile prosperă, vii cu idei care atrag investitori și nu de fiecare dată e nevoie de investiții din partea guvernului. E un raport foarte interesant și cu siguranță va fi și o dezbatere interesantă, însă vă rog, din perspectiva <laughs> cuiva care a fost implicat într-un IMM. Dacă tot avem aceste uh, rapoarte, haideți totuși să ne concentrăm pe reducerea birocrației, în primul rând, să nu mai stăm așa să-i uh, încăle cu dări și cu tot felul de uh, cereri birocratice, să lăsăm să-și facă treaba. Domnul Falnisteroi, Vă mulțumesc foarte mult. Eu aș vrea să o felicit pe colega mea, doamna Damato, pentru acest raport și pentru viteza cu care l-a elaborat. Mi-aduc aminte de discuții dacă poate sau nu fi un raport de implementare bine, da, pentru că a fost elaborat foarte rapid și e un exemplu foarte bun de situație în care poți fi foarte pe fază când e vorba de politica de, politica de dezvoltare regională și poți reacționa rapid. Acum, uitându-ne la diferențele între statele membre în ceea ce vește implementarea, ceea ce ați observat dumneavoastră e că unele state se descurcă foarte bine și dați explicații ulterioare în legătură cu acest fapt. Însă, de ce nu am explicat și de ce unele state se descurcă bine și altele nu? S-au făcut și studii pe care vă bazați raportul. Studii care arată că Italia, Spania, Malta, Bulgaria, România se descurcă bine, la fel ca Finlanda, cel puțin în ceea ce privește inițiativa privind IMM-urile, însă într-un alt uh, pasaj din text se spune că unele state membre uh, în ceea nu se descurcă atât de bine. Sunt în raportul de implementare vreau să știu de ce cinci state membre se descurcă foarte bine, în timp ce altele nu prea. Deci care sunt motivele? Asta m-ar interesa pe mine. Și în al doilea rând, trebuie să vă spun că sunt impresionat de cifrele la mm, aliniatul 16, articolul 2. E vorba între 4 și 9 miliarde de euro investite. În discuțiile noastre referitoare la IMM-uri, analizăm situația fondurilor, a politicii de coeziune și vedem că resursele disponibile sunt mult mai mari decât ne-am gândit noi. Dacă vă uitați și la ce discuții se poartă la ei, când se vorbește acolo despre IMM-uri, vă dați seama că ei se uită la disponibilități, ce fel de instrumente pot fi produse, însă, din câte am auzit eu, în contextul nostru, investițiile sunt duble. Există și așa numita concentrare tematică. Acesta este fundalul pentru noua perioadă de finanțare și punctul de concentrare tematică numărul 3 reprezentat de sprijinul către IMM-uri. Trebuie să vă spun că eu salut faptul că am reușit să ajungem la niște rezultate atât de bune și ar fi bine să acordăm vizibilitate acestui lucru. Nu cred că am greșit dacă am spune foarte clar că uh, acesta este principalul instrument de investiții. Ar trebui să o spunem răspicat, fără să ne codim. De asemenea, ar trebui să ne uităm pe rapid, uh, rapid și la um, uh, ceea ce spun institutele de cercetare independentă, ce sfaturi dau acestea. Există un pasaj cu privire la sinergie și asta cam lipsește din raport. Uh, la explicațiile de la textul nou menționați acest lucru. Însă, dacă un IMM, de exemplu, o IMM, vrea să aibă un acces rapid la fonduri sau la capital de risc, nu contează de unde provin banii, de la instrumentul SMI sau de la fondurile structurale. Pur și simplu ei își doresc banii. Și atunci când avem de-a face cu EFSI, am spus clar că vrem să știm dacă vrem mai multe instrumente sau nu, sau dacă totul va fi plătit dintr-o dată IMM-urilor. Deci, referitor la sinergii, cred că pot fi făcute mai multe. Putem să ne uităm, să vedem ce instrumente există peste tot în Uniunea Europeană și să vedem dacă ceea ce facem noi respectă aceste lucruri, dacă se procedează corect sau nu. Și ultimul meu comentariu Referitor la inițiativa pe care o avem acum, de a acorda mai mult sprijin startup-urilor. Asta apărea și în raportul Gekovska. Ideea e că există foarte multe astfel de companii, de startup-uri. Și există sprijin disponibil. Problema e să faci să crească un startup, să ajungă o companie mai mare. Asta e problema. Sunt disponibile și microcredite pentru startup, există și crowdfunding-ul și alte posibilități, însă odată ce trebuie să faci acel pas de la câteva milioane de euro la sute de milioane de euro, dintr-o dată finanțarea nu mai e atât de disponibilă. Deci aici cred că ar trebui să se intervină cumva. Deci câteva lucruri. În primul rând, de ce unele state membre se scurcă mai bine decât altele? În al doilea rând, sinergiile. Și în al treilea rând, start-up-urile și cum le ajutăm să se transforme din companie, aceste companii într un start-up într-o companie. Pur și simplu. Și poate că am putea să ne bazăm mai mult și pe studii. Acum îi dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Colin Wolf și domnul Marek Rezor este aici tot din partea comisiei. Care dintre uh, dumneavoastră va lua cuvântul? Mulțumesc, sunt Colin Wolf sunt director pentru competitivitate la DG Enterprise pentru o creștere inteligentă și durabilă. Am ascultat cu mare atenție discuția, am citit cu atenție raportul. În discuție s-a vorbit mult despre cât de important e ca fluxurile financiare să funcționeze mai bine și să ofere un acces mai ușor la surse alternative de finanțare. Și asta, bineînțeles, uh, uh, în pas cu simplificarea procedurilor de a avea acces la fonduri. Luăm act și de cât de mult se pune accentul pe construirea de capacitate și de îmbunătățirea guvernanței pentru ca totul să devină mai transparent. Ați spus că trebuie implicați mai bine toți actorii pentru parteneriate. S-a spus de asemenea că trebuie să Uh, ne bazăm mult mai mult pe autoritățile locale și regionale în ceea ce privește sprijinirea IMM-urilor. De asemenea că trebuie să ajutăm companiile să devină active la nivel internațional, să ajutăm IMM-urile să colaboreze și de asemenea am luat act de marile posibilități în ceea ce privește analizarea situației, de ce unele țări funcționează mai bine și altele nu. Am înțeles. De asemenea, că în ceea ce privește substanța activității noastre, e important să punem accesul pe îmbunătățirea um, abilităților. Și în ceea ce privește ceea ce a făcut comisia. Trebuie să ne concentrăm pe prioritățile strategice, mai ales uh, pe sprijinul uh, acordat finanțări. Deci trebuie să ne asigurăm că acești bani ajung chiar la IMM-uri. Uh, de asemenea, e important și procesul de selecție a proiectelor, e important uh, și proximitatea serviciilor, sprijinul pentru IT, pentru testarea echipamentelor. E important și lanțul de valoare, să modernizăm practicile de lucru aici. Intră în joc uh, sprijinul educațional. Și de asemenea e important uh, să sprijinim platformele naționale transferul tehnologic și așa numitele mecanisme care pot duce la transformarea unui startup în companie. Startup care e sprijinit inițial, dar întâmpină bariere după aceea. În ceea ce privește articolul 16, cam 800.000 de de companii vor beneficia de pe urma sprijinului în perioada următoare, dintre care 140.000 sunt startup-uri. Tot în ceea ce privește sprijinul, sperăm ca jumătate să fie canalizat prin instrumente financiare și facem mari eforturi pentru ca acest lucru să se întâmple cât mai curând. Tot referitor la simplificare. Facem mari eforturi în ceea ce privește recomandările grupului la nivel înalt în ceea ce privește reducerea poverii administrative pentru beneficiari și faptul că trebuie să se acorde o atenție specială IMM-urilor. Acum, referitor la uh, sinergii, la crearea de sinergii în ceea ce privește mijloacele de finanțare, finanțare. Noi vrem ca diferitele instrumente, cum ar fi Orizont 2020 sau fondurile structurale și de investiții sau uh, așa numită abordare sigilul excelenței, seal of excellence. Deci vrem să ne asigurăm că atunci când proiectele trec prin procedura de selecție, de exemplu la Orizont 2020, proiecte foarte bune, însă care până la urmă, dintr-un motiv sau altul, nu pot obține sprijinul, aceste proiecte ar trebui totuși să primiră o certificare pentru a putea beneficia de fondurile structurale și de investiții, de exemplu. Acum, la nivel regional, facem eforturi pentru accelerarea implementării. E parte din munca noastră. Eu vreau să îi motivez pe cei care lucrează direct cu țările și regiunile să uh, accelereze mai ales procedura de selecție a proiectelor. Vrem să ne asigurăm ca tot ceea ce ține de întârzierea de plăți să fie soluționat și, de asemenea, vrem să ne asigurăm că se ia în calcul așa cum trebuie caracterul specific al diferitelor teritorii prin uh, accesul, accentul pus pe regiunile care au întârzieri. Uh, în ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor. Noi uităm de asemenea și la alte instrumente și la modul în care acestea pot fi utile, aici mai ales în ceea ce privește strategiile macro-regionale pentru internaționalizare, să vedem ce practici pot funcționa la un nivel mai, mai mare. Și în sfârșit, luăm act de ceea ce s-a spus referitor la cât de important e să vedem cum se dezvoltă MMO-urile în contextul actual al crizei refugiaților. Și aici colaborăm cât mai mult cu autoritățile de gestiune pentru a vedea ce se poate face la nivel regional și local. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna D'Amato, vă rog. Grazie, grazie a tutti i colleghi per gli ulteriori... Mulțumesc colegilor pentru toate contribuțiile lor, care, iată, au fost mai bine creionate. Și eu voi depune la rândul meu amendamente pentru a îmbunătăți raportul și aștept și alte amendamente de la dumneavoastră. În ceea ce privește întrebarea colegului Van Nisteroi, aș putea să-i răspund așa. Mă refer la de ce în anumite țări uh, lucrurile se petrec mai bine cu IMM-urile la obiectivul tematic 3 decât în altele. Care ar putea fi un răspuns așadar? Deoarece, mai ales în anumite regiune, în anumite regiuni, anumite state membre s-au uh, organizat programe specifice pentru tematica 3. Asta ar fi un prim răspuns. Bineînțeles că se poate intra în amănunt uh, în ce privește un astfel de argument. De asemenea, mi se pare o foarte bună idee aceea de a avea un paragraf special dedicat acelei internaționalizări, însă să nu uităm că în raportul nostru să nu uităm Uh, ce se întâmplă totuși uh, cu piața internă. În aceste condiții, uh, o mai bună informare a consumatorilor din statele membre ar putea să participe la aceste obiective. Mă refer la o informare în ce privește produsele create de întreprinderile noastre. De asemenea, am fost îndemnată să ia mai bine în calcul uh, conceptul de formare pentru tineri, precum și antreprenoriatul feminin, care în anumite state membre se confruntă cu o serie de obstacole. Ce ar, ar mai fi de spus? Uh, inovarea și întreprinderile sociale. Într-adevăr, în anumite regiuni uh, de convergență, cu dificultăți, întreprinderile sociale chiar se substituie statului și ajută astfel anumite categorii mai defavorizate, deci ele au un mare atu în acest sens pe teritoriile respective. Bineînțeles că vă uh, invit la următoarele ședințe pentru a continua să creăm împreună un raport de înaltă ținută. Mulțumesc foarte mult, putem încheia discuția noastră privitoare la acest raport și putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi în această dimineață, proiectul de raport privitor la strategia uh, de strategi, uh, inovare și cercetare pentru uh, specializările inteligente, care au o mare relevanță pentru politica de coeziune 2014-2020, pentru că sprijină concentrarea tematică și programarea strategică din cadrul fondului EFSI, FES, mă scuzați, și participă la implementarea mai bună pe teren. E vorba de specializarea diverselor regiuni cu aturile lor pentru a aduce creștere și dezvoltare nu numai în regiunile dezvoltate, ci și în cele mai înapoiate și în cele rurale. Așa cum se stipulează în regulamentul Consiliului, Um, uh, specializarea inteligentă este o condiționalitate pentru alocarea de fonduri sau nu pentru acele țări care încă nu s-au uh, conformat. Statele membre respective trebuie să lucreze cu Comisia pentru a schița mai bine planurile naționale de um, um, dezvoltare, respective domnul Vascarsel? este cel care uh, va lua cuvântul. Uh, pe 25 februarie se vor discuta amendamentele, apoi votul. Avem timp până la 10 și 25 pentru a discuta acest lucru pe ordinea de zi. Domnule Valcarcel, vă dau cuvântul și apoi continuăm cu raportul din umbră. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte subțin, deoarece cred că prezentarea făcută se vede foarte clar cât de important este acest subiect pentru Uniunea Europeană. Important deoarece inovarea în sine constituie un aspect fundamental pentru ca economia noastră să fie mai competitivă, pentru a se crea uh, locuri de muncă de calitate și pentru a încuraja ocuparea acum pe continentul european. Acum, prin programele operative existente, uh, prin acest raport vrem să aducem lumină asupra uh, ceea ce se face pentru a Uh, clarifica lucrurile și pentru cei care sunt implicați în acest proces. Vorbim despre primul raport pe care îl va face Parlamentul pe această temă în acest mandat și știți foarte bine, dacă ați văzut raportul, că l-am împărțit în șase părți, diferențiate clar între ele, părți în care sunt subliniate principalele domenii de acțiune asupra cărora trebuie să ne concentrăm, pentru a avea o strategie de specializare inteligentă. Textul însă totuși necesită contribuții suplimentare din partea dumneavoastră a tuturor și sunt ferm convins că veți contribui la îmbucățirea acestui raport. Aștept de aceea părerile dumneavoastră în cadrul acestui schimb, cu siguranța că împreună vom reuși să obținem un document care să consolideze strategiile de specializare inteligentă pe continentul european. Le mulțumesc acum tuturor care se vor implica pentru ca acest document să fie cât mai bun. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you. Thank you, Mr. Valkers. Mulțumesc, domnule raportor. Acum, raportorul din umbră, domnul Van Miltenburg, are cuvântul acum. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte și, într-adevăr, uh, sunt singurul raportor din umbră prezent în această sală. Pentru un moment, în primul rând, uh, multe mulțumiri pentru acest document de înaltă ținută, asupra căruia m-aș opri în diferitele sale aspecte. Fondurile structurale joacă un rol deosebit uh, pentru inovare în regiunile mai puțin dezvoltate, dar ele de fapt nu sunt așa de bine reprezentate acolo și nu reprezintă o pârghie suplimentară pentru mai multe investiții, pentru mai multă inovare, acolo unde e nevoie. În regiunea mea, în sudul Olandei, în perioada 2000 2015-2020 uh, s-au dat 75 de milioane. De fapt, e vorba de șapte ani în total și gândiți-vă la alte sume, pentru că 500 milioane sunt cheltuite în fiecare an pentru cercetare, dintre care multe investiții private. 500 de mii. Vedeți care ar fi perspectivele așadar. Deci este nevoie să fie mai multă flexibilitate pentru programul de cercetare inovare 3, Așadar, trebuie să găsim o soluție pentru a îndeplini toate criteriile pentru a avea un nou cadru de monitorizare. De fapt, mai bine țintit pentru că diversele noastre regiuni au diferite exigențe și specificități. Așadar, Uh, trebuie să facem ceva pentru că directivele respective sunt mult prea teoretice. Implementarea este altceva, de aceea e mai nevoie de mai multă flexibilitate. Și atunci acest RIS 3 trebuie să se axeze mai mult pe noile tehnologii digitale pentru a scăpa de proceduri uh, greoaie, de birocrație nu trebuie să avem noi mecanisme de monitorizare, inspecție și control, să le folosim mai bine pe cele existente. Mă gândesc apoi și la cele servicii de inovare comunitare care pot să fie implicate aici. La aliniatul 14 se vorbește despre folosirea fondurilor structurale, a fondului EFSI și de strategia 2020. De asemenea, iată lucruri deosebit de importante. Avem diferite programe, avem diferite obiective, diferite rate de cofinanțare, de diferite contribuții europene, de diferite criterii și condiții și așa mai departe. Însă, ce este important este să nu ne mulțumim cu ceea ce avem. E vorba de efortul pentru a face mai multe sinergii, pentru a împinge înainte Europa, pentru a dezvolta, pentru a ieși mai bine pe piață cu produsele europene. Iar inovarea și cercetarea se, se spune că Uh, înseamnă pur și simplu produse inovative într-un sector, dar nu e vorba de asta. Deseori este vorba de cooperare între sectoare, între produse, între branșe și chiar între regiuni. Regiunile trebuie să poată să se orienteze, să se inspire de la alte regiuni, poveștile lor de succes. Iar acele centre de sprijin pentru inovare și cercetare nu trebuie să fie niște structuri uh, găunoase, trebuie să fie organisme vii care să înțeleagă ce produse sunt necesare utile și de viitor. Investițiile în capitalul uman yes, sunt deosebite în acest sens. Multe întreprinderi se preocupă cu o penurie de personal calificat. Nu pot să atragă personal suficient calificat. Și atunci, să nu uităm că această tematică a formării este într-adevăr foarte importantă în acest program. O inovare, cercetare în sprijinul societății. Numele domnului Proebu, dom Proeba, domnul Rue, are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Luer. Aș aduce perspectivele colegului meu, pe care l-ați menționat, și ale mele personale. ECR-ul consideră că este un raport bun, uh, bine fundamentat în ceea ce privește acest uh, program uh, ESR 3. E bine structurat așadar raportul Într-adevăr, strategia trebuie să aducă creștere economică durabilă, bazată pe cunoaștere și cu, uh, bineînțeles, accent pe regiunile mai puțin dezvoltate și rurale, dar uh, acest uh, program trebuie să se axeze foarte mult pe, sprijinul, pe spiritul antreprenorial și să aibă acceptul autorităților locale. Iar asta se poate întâmpla dacă toate nivelele de guvernanță se implică. Este un instrument deosebit care poate să aducă mai multă eficiență a resurselor, o mai mare securitate energetică și așa mai departe. Într-adevăr, regiunile trebuie prin acest program să-și arate care este atul lor și valoarea lor competitivă și cum se poate ajuta prin cooperare să se ajungă la o masă critică în anumite regiuni sau macro-regiuni. Noi, ECR-ul, considerăm totuși că aceste proceduri uh, desemnate aici ar trebui să fie simplificate și, bineînțeles, costurile administrative trebuie să fie reduse la minim, dar uh, istoria ne învață totuși că uh, această specializare inteligentă se numea altfel, uh, Um, s-ar putea să aibă două tăișuri. Anumite regiuni s-au specializat sau supra-specializat, au sprijinit anumite industrii foarte mult în secolele trecute și aceste regiuni supra-specializate au avut probleme din cauza acestei, acestui demers. În anumite regiuni, atunci când anumite schimbări tehnologice au intervenit sau în momentul în care sistemul competitiv s-a uh, degradat, ca în industria cărbunului sau Uh, așa mai departe, uh, s-a dovedit că această specializare, supra-specializarea în anumit uh, domeniu și accent, accentul pe, pe, prea mare pe anumite resurse umane poate să fie periculos. Trebuie să nu uităm această lecție din trecut și, iată, astfel să menționăm cât de importantă este adaptabilitatea pe care colegul meu a menționat-o atunci când vorbim despre specializare, o regiune să fie suficient de specializată, dar și adaptabilă în momentul în care s-ar putea să schimbe macazul, să fie nevoie să schimbe direcția. În orice caz, raportul sprijinim și e nevoie de mai mult lucru pe el. În continuare, mulțumesc domnul Șcărleț. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, avem aici un proiect de raport care se concentrează destul de mult pe cercetare inovare. Poate chiar în total, în general, numai pe asta, pe când uh, specializarea inteligentă înseamnă mai mult decât cercetare și inovare. Trebuie să se ia în calcul toate resursele, toate competențele, toate specializările existente deja la nivelul regiunilor, în orașele și localitățile noastre. Tot spunem că regiunile, orașele noastre sunt motorul dezvoltării în UE, de aceea eu sprijin acea parte din raport care pune accentul pe strategiile naționale de specializare națională pe care anumite state membre le au deja în curs în detrimentul unor strategii regionale. Deoarece planul regional, totuși, poate mai bine să profite de aceste specializări decât uh, se întâmplă cu fondurile de coeziune. De asemenea, în raport se spune că strategiile actuale de specializare inteligentă promovează sinergia între fonduri, dar într-un mod destul de stângaci. Se spune că ar fi o noutate. Pe când, uh, totuși, trebuie să consolidăm mecanismele existente pe plan regional, iar tocmai abordarea regională ne va permite să avem mai multe rezultate tangibile prin specializarea inteligentă, mulțumită cooperării transfrontaliere, astfel încât proiectele să aducă, vă spuneam, rezultate tangibile în cadrul obiectivelor uh, fixate prin strategia 2020. Raportul se axează mult pe acele centre de excelență, însă să nu uităm IMM-urile de care am vorbit numai ce. IMM-uri ca și vectori ai creșterii și inovării. În regiunile noastre avem, bineînțeles, și universități mai mici, care pot și ele să-și aducă contribuția la dezvoltare și la specializarea inteligentă a regiunilor, pentru că au competențe și au resurse la dispoziție. Să nu uităm nici acele proiecte mai mici, care, când se face sinergie între fonduri, ar putea să se transforme în proiecte mai mari vreau să spun și să subliniez că raportul acesta marșează foarte mult pe inovarea tehnologică. Însă, de ceva vreme încoace, asistăm la un fenomen care merge mai mult pe inovarea socială și pe investiții în formare, în educație. Iată tot atâtea elemente care poate ne vor aduce într-o zi noi modele economice care ne vor aduce poate și economia aceea circulară. Așadar, e vorba de modele care să stimuleze mai mult schimbările în societate, schimbările de mentalitate în rândul cetățenilor noștri și care vor permite ele succesul tehnologiilor. Pentru că tehnologiile în sine nu ne vor permite să facem mare lucru dacă mentalitățile nu, vor să schimb, nu se vor schimba. Mulțumesc, doamna Damato, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului. E vorba de o tematică foarte importantă, astfel încât în perioada 2014-2020 uh, regiunile trebuie să se concentreze cu investițiile în cercetare, inovare și specializare inteligentă care să țină cont de specificul fiecărui teritoriu în parte. Sunt de acord cu colegul care spune în, în diverse puncte din raport că acest IRS-3 trebuie să facă ca economia să fie mai competitivă și să aducă mai multe locuri de muncă, să țină cont de noile experiențe, competențe și să țină cont de bunele practici, dezvoltând astfel și un spirit întreprinzător. Vreau să subliniez că în acest sens să se pună, trebuie să se pună accentul pe competitivitatea IMM-urilor, pe acele micro-întreprinderi și pe startup-uri și pe cele care promovează ecologizarea. Trebuie să fie implicați uh, toți actorii interesați în acest proces, având în vedere diferitele atouri și potențial uh, al diferitelor regiuni, astfel să fie o specializare productivă pentru a vedea ce nișe și ce produse emergente se profilează la orizont. În acest program, IRS3, parteneriatul este deosebit de important. Și așa cum au spus colegii, în pregătirea acestei perioade de, programă, de programare, anumite state membre uh, au hotărât uh, să concentreze la nivel național aceste priorități, fără să dea o voce planului local și regional, pentru că n-au înțeles însuși conceptul de specializare inteligentă și n-au înțeles nici cât de mare poate să fie contribuția diferitelor nivele de guvernanță teritoriale pentru a potența într-adevăr participarea lor la acest program. Sunt multe regiuni și eh, orașe interesate de acest lucru. De asemenea, s-a făcut uh, trimitere la consolidarea parteneriatului public-privat. Asta nu mă deranjează în principiu, însă modalitățile de aplicare trebuie să fie cu mare atenție cântărite și monitorizate, de la caz la caz așadar, pentru a nu se ne trezi într-o situație prea des întâlnită în statele membre, din păcate, uh, a, a acelei privatizări a profiturilor și a, unei, un, a profiturilor care să fie, și a pierderilor care să fie asumate exclusiv de stat. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Edridge, următorul vorbitor. Thank you. Um, this... Vă mulțumesc. Acest raport și tema discuției noastre sunt un exemplu despre ce ar trebui și ce nu ar trebui să facă Uniunea Europeană. Nu știu care ar, trebui să, care ar putea să fie câștigul pentru Regatul Unit. Se dorește, de fapt, crearea a unui superstat după 2020 și acești bani am putea să-i folosim mai bine pentru propriile noastre activități de cercetare, dacă ne-am dorit acest lucru. Sau am putea să încurajăm companiile private, Uh, se cerceteze în regatul unii. Discutați despre încurajarea societăților comerciale să se specializeze pe anumite domenii. Acest lucru s-ar întâmpla uh, dacă societățile comerciale și-ar dori acest lucru, așa cum s-a întâmplat și cu Revoluția Industrială istorică, care nu a fost sprijinită de stat. Eu reprezint circunscripția mea electorală din uh, Regatul Unit și nu înțeleg de ce trebuie și noi să participăm la finanțarea acestor activități. Regatul Unit poate să se ocupe de această specializare inteligentă și este suficient. Mulțumesc, domnul. Domnul Hetman are cuvântul. Mulțumesc uh, raportorului pentru acest raport foarte interesant. Câteva puncte din uh, acest text mi se par foarte importante, o mai bună coordonare, de exemplu, între diferitele niveluri de gestionare, sinergiile între diferitele fonduri și surse de finanțare canalizate înspre inovare, însă aș dori să vă atrag atenția asupra unui, unui uh, punct important pentru mine la, pe plan regional, și anume strategiile Uh, regionale de inovare. Dacă este să analizăm aceste strategii, putem să vedem că în multe cazuri specializarea, specializările inteligente se suprapun în diferite regiuni. Multe regiuni aleg anumite sectoare care sunt în momentul respectiv la modă și nu țin seama suficient de mult de adevăratele oportunități locale. Și mi se pare că este o problemă care ar trebui să ne preocupe. În plus, ar trebui să subliniem o chestiune care nu este foarte atrăgătoare din punct de vedere politic, și anume dezvoltarea zonelor uh, rurale. Industria chimică, industria constructoare de mașini sunt uh, domenii foarte inovatoare față de care ar trebui să fim foarte, uh, uh, să dăm dovadă de o mai mare deschidere. Dezvoltarea zonelor rurale trebuie să facă parte din acest proces al specializării inteligente și intenționez să depun câteva amendamente, pentru completarea acestui raport. Mi se pare important să punem accentul pe, pe o mai bună potrivire între activitățile de cercetare și dezvoltare cu necesitățile concrete ale economiei reale. Pentru că Trebuie să consolidăm această legătură între lumea științifică și mediul de afaceri. În plus, intenționez să depun un amendament referitor la agențiile care se ocupă cu gestionarea fondurilor europene și care trebuie să devină mult mai curajoase. Nu trebuie să se limiteze doar la activitățile de distribuire a acestor fonduri, de evaluare a funcționării proiectelor, ci trebuie să demonstreze care sunt uh, acțiunile posibile, care sunt uh, zonele care sunt uh, cele mai promițătoare din acest punct de vedere. Să nu se concentreze doar pe proiecte inovatoare, cum ar fi proiecte bazate pe laser sau pe fibră optică, ci ar trebui să nu uităm că foarte multe inovări interesante provin din întreprinderi mici și mijlocii care mai târziu cresc și, deven, și devin uh, companii importante pentru Europa și pentru planetă. Mulțumesc, domnul Fanisteroi. Vă mulțumesc, doamnă președintă. raportul colegului nostru, Val Carcel, ne oferă o privire de ansamblu excelentă a situației actuale. Din punctul meu de vedere, aș dori să spun următoarele. Plecând de la, de la afirmațiile domnului Etheridge, care din punct, pentru mine a pus degetul pe rană. Revoluția uh, industrială nu a ocolit uh, Anglia. Într-adevăr, Revoluția Industrială a pornit din zona din care face, din care, de care aparține și circunscripția domnului Etheridge. Acum suntem într-o nouă perioadă istorică și noi, noile cunoștințe, noile produse, transformarea lor într-o producție Uh, de serie. Acestea se întâmplă în acest moment în mod paralel în diferite puncte de pe, de pe planetă. Și dacă am reușit să combinăm, să punem împreună toate aceste forțe, acest lucru ne-ar permite să progresăm. Cel care acum ia o decizie, ia o decizie conștientă pentru o specializare inteligentă, alege patru sau cinci teme care sunt sprijinite de jos în sus. Și fiecare regiune poate să își dezvolte propriile teme. Este posibilă de asemenea o cooperare pe plan european prin care să sprijinim diferitele teme. Nu are niciun rost de să reinventăm de 40 de ori roata. Roata va rămâne până la urmă o roată și, domnule Etheridge, cred că aveți nevoie de o nouă cheie de lectură. Trebuie să vedem care sunt învățămintele pe care le poate trage fiecare regiune în parte. Și sperăm că, din acest punct de vedere, raportul se va bucura de un mare sprijin pe fond, în legătură cu conținutul acestui eh, raport. În decembrie, împreună cu câțiva colegi din eh, comisie, am vizitat un eh, centru comun de cercetare. Am petrecut acolo o zi întreagă am văzut care sunt activitățile de cercetare care se desfășoară acolo, um, care însoțesc această inițiativă referitoare la specializarea uh, inteligentă. S-a pus întrebarea am, și am întrebat paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol? Răspunsul a fost este pe jumătate plin, însă există câteva puncte critice în același timp și aceste deficite uh, nu trebuie să fie ignorate de către comisie. Condiționalitatea exantă, în momentul în care sunt formulate obiectivele care trebuie să fie atinse, nu este suficientă. Mie mi se pare că avem nevoie de o continuitate și este un lucru bun ca în articolul, ca la punctul 25, să, să se ceară comisiei efectuarea unei, unui fel de evaluare de la mijlocul uh, termenului și înainte de a prezenta viitoarele obiective ale politicii de coeziune, ar trebui să analizăm care sunt lucrurile care au funcționat bine, unde este nevoie de anumite modificări. Din acest punct de vedere, foarte multe intervenții în această dimineață, în această dimineață au mers în acest sens Um, și nu ar trebui să uităm că noi aici la comisia noastră am organizat o mini-audiere pe această temă, în urma care am înțeles că specializarea inteligentă trebuie să fie un proces durabil. Specializarea inteligentă, politica de coeziune, fondul FEDER sunt toate legate de Uh, programul Orizont 2020 și de alte instrumente. Deci politica de coeziune nu reprezintă bani, fonduri care sunt parașutați în uh, plicuri direct în, uh, în regiuni. Dacă ne uităm la tehnologia informațiilor și comunicațiilor și la telecomunicații în general. În urmă cu 10 ani, Nokia, o companie europeană, avea un rol și o importanță globală. Dar, până la urmă, am pierdut acest, acest rol. Și acest rol de lider a fost preluat de întreprinderea americană, care a fost mult mai rapidă, s-au dezvoltat mult mai repede, au creat noi metode, au beneficiat de um, accesul la creditele potrivite și așa mai departe. Și aceasta este evoluția pe care trebuie să, să o înțelegem, pentru că ea Um, este o evoluție care transformă toate ramurile industriale și pe care o vom rata dacă nu vom fi suficient de atenți. Acesta este, acesta, aceasta trebuie să fie tema discuției noastre. Există, pe de o parte, dimensiunea cercetării, pe de altă parte, dimensiunea punerii în aplicare, ceea ce se întâmplă în moduri diferite prin diferite programe regionale. Însă aceste fonduri nu ajung în, nu ajung în mod direct întreprinderilor mici și mijlocii, ci trebuie să vedem dacă participă și institutele de cercetare, dacă are loc o, o, o consolidare a capacităților, dacă este urmărită o strategie orientată pe mai mulți ani. Și revin la întrebarea adresată Comisiei, care este, care este situația în anul 2016? Dorim să profităm de acest an pentru a stabili un nou curs waarin wij ook betrokken zijn. În noul cadru de reglementare a fondurilor de coeziune, ar trebui să participăm și noi la stabilirea obiectivelor. Până acum lipsește un grad de măsură europeană. Avem gestiunea partajată, avem orizontul 2020, unde este o gestionare centrală cu decizii luate la Bruxelles despre proiectele care urmează să fie finanțate sau nu. Nu aceasta este lumea noastră în care noi suntem pricepuți, dar specializarea inteligentă ne permite să, să trimitem înainte anumiți pionieri, fără de care nu este posibilă apoi o evoluție mai cuprinsătoare. Și trebuie să sprijinim anumite proiecte uh, pilot și ar fi important ca Europa să nu, să nu piardă, să nu rateze trenul sau trenurile viitoare, așa cum am ratat parțial trenul digitalizării. Va trebui să vedem cum putem să introducem noile tehnologii în, în curicula școlară, pentru că aici nu am pierdut încă, încă războiul. Și mai am o altă remarcă, o întrebare adresată Comisiei Europene orașe inteligente și o specializare inteligentă. Cum ar trebui să înțelegem această, combi- această combinație între cele două, între cele două idei? Avem tema mediului înconjurător, energie, mobilitate urbană, urbană convenția uh, primarilor. Și dacă este să intrăm în detaliile strategiei pentru orașe inteligente, mă întreb de ce avem o abordare diferită, se vine vorba de orașele inteligente, față de abordarea vis-a-vis -vis de specializarea inteligentă. Mi se pare păcat pentru că ne dorim ca și orașele să facă parte din politica regională și aș dori să aflu un răspuns la această întrebare din partea Comisiei Europene. După cum am spus, nu finanțarea este atât de importantă. În trecut nu am avut o specializare inteligentă și tocmai de aceea astăzi, când vin, uh, foarte multe parcuri industriale au fost, uh, au fost închise. Aceste parcuri industriale nu mai dau de lucru decât unor uh, paznici recepționeri și au devenit adevărate catedrale construite în deșert. în condițiile în care am putea să dispunem de diferite instrumente care să ne permită ușurarea și promovarea specializării inteligente. Și această adevărată dimensiune europeană a, a lipsit până acum. În momentul în care am uh, vizitat Sevilla, am văzut că specializarea inteligentă poate fi foarte bună, când vine vorba de pregătirea programelor, când vine vorba de identificarea altor parteneri și, uh, din păcate, elementul care lipsește este vector, un vector de accelerare la momentul oportun, ceea ce pare că este posibil pentru alții, însă nu și pentru europeni. Deci este un punct care ar trebui să se regăsesc aici la punctul 25 din raport doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule Van Nistelrooy, și aș dori să aduc aminte colegilor că nu putem accepta ca o intervenție să dureze mai mult decât intervenția raportorului. Îmi pare rău. Are acum cuvântul domnul Rope. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpiau negu pranešėja kalbėjo. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să, fiu să, o, o să încerc să fiu mai succint decât raportorul. În momentul în care am citit proiectul de raport, m-am gândit la următoarele remarci. În anul 2014, pentru prima dată, statele membre au trebuit să redacteze strategii prin care să consolideze activitățile de cercetare și dezvoltare. mi s-a părut că este păcat aceste strategii au fost redactate doar la un nivel național și nu a, și la un nivel regional. Și mă întreb cum au putut să fie aprobate aceste strategii de către Comisie. Nu ar, nu ar trebui să fim mai stricți în încurajările adresate Comisiei Europene de a Yes, de a cere statelor membre să includă și regiunile în strategiile naționale, să ceară statelor membre care nu au făcut acest lucru să le revizuiască, pentru că dacă nu, va, vom ajunge în anul 2020 și vom da vina pe statele membre că nu au avut succes în, în implementarea politicilor și strategiilor regionale și așa mai departe. Putem spune că regiunile nu știu care sunt necesitățile lor. Dacă este să ne uităm la situația energiilor regenerabile, 53% din statele membre cumpără energie din țări terțe. Deci există un domeniu important în care putem trece la acțiuni. Există anumite regiuni, anumite state mari care produc 80% din, din energiile uh, regenerabile, regenerabile, alte regiuni, state membre care sunt responsabile doar pentru 15% din aceste energii regenerabile. Există situații similare și în Lituania, s-au făcut investiții doar de dragul uh, investițiilor, investiții în uh, energii regenerabile care nu au adus niciun rezultat uh, concret. Doamna președinte, mulțumesc ultimului uh, din colegii noștri care au luat cuvântul și acum dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene. Domnul Colin Wolf, aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. și mulțumesc tuturor celor care au luat uh, cuvântul. Este un raport foarte important. În primul alineat deja spune cât de importantă este abordarea specializării inteligente pentru a fi atins obiectivele strategiei 2020 și noi considerăm că astfel politica regională poate sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Am lucrat împreună cu dumneavoastră pentru definirea acestui concept. Este un concept de jos în sus, și nu este nimic impus uh, de, de jos. Totul depinde de ce își doresc regiunile și am lucrat împreună cu dumneavoastră, împreună cu alți actori pentru a îmbunătăți cadrul de reglementare și am insistat asupra procesului de programare pentru a ne asigura atât, că, atât cât este posibil ca programul de specializare inteligentă să uh, se regăsească în toate programele operaționale. Este un proces în uh, desfășurare, nu a fost deja finalizat și am reușit. Este un punct important uh, de notat de toată lumea. Expertiza existentă în toată Comisia Europeană uh, a fost folosită pentru a înțelege cum poate funcționa Uh, specializarea inteligentă. Am discutat cu colegii de la mai multe direcții generale, ați menționat și participarea centrelor comune de cercetare. Am încercat din răsputeri să ne asigurăm că parteneriatele regionale uh, funcționează foarte bine. Am încercat să implicăm uh, lumea științifică, antreprenorii în programele create și autoritățile regionale și am profitat și de sprijinul dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește ceea ce s-a întâmplat după anul 2007 în punerea împreună a domeniului științific cu reprezentanții autorităților locale și să folosim cât mai bine instrumentele menționate de dumneavoastră, cum ar fi strategiile macro-regionale și alte instrumente din politica de coeziune pentru a ne asigura că toate aceste parteneriate funcționează în mod adecvat. Cum putem, este important să măsurăm în practică succesul, să putem ajunge la un adevărat schimb de bune practici Instrumentul principal din acest punct de vedere este platforma strategiei privind uh, specializarea inteligentă, uh, Centrul, Centrul Comun de Cercetare din Sevilla, menționat deja de dumneavoastră, ceea ce a însemnat participarea a 170 de regiuni europene și ceea ce mi se pare deosebit de important este că temele care uh, Uh, au apărut din diferitele regiuni, au fost uh, sprijinite în mod concret, este vorba de energie, în mod special eficiența energetică, sprijinirea regenerabilelor, uh, sprijinul oferit moder- tehnologiilor moderne, inovatoare, tehnologia nan, nan, nanotehnologia, printarea 3D. Apoi, o altă temă importantă, economia uh, circulară. Și pentru a ne asigura că aceste teme sunt examinate în totalitate și sunteți invitați să participați uh, și dumneavoastră la asemenea evenimente săptămâna viitoare în urma unei inițiative a regiunilor care sunt interesate de uh, această abordare, evenimente de potrivire între diferitele, între diferitele părți interesante, 25 de regiuni Uh, vor participa uh, la un eveniment, eveniment organizat de regiunea Brabantului de Nord sub patronajul președinției uh, olandeze cu participarea antreprenorilor. Există și platforma care permită schimbul de informații sub patronajul Comitetului Regiunilor care permită schimb de opinii de bune practici în ceea ce privește economia biologică, dacă nu mă șel la sfârșitul lunii aprilie, și în legătură cu cele spuse de domnul Van Nistelrooy, necesitatea de a avea o revi- revizuire a situației în acest an, în iunie, vom avea o conferință, ocazie cu care vom analiza cele atinse până acum, învățămintele pe care trebuie să le tragem și cartografierea posibilităților care sunt, care sunt la dispoziția regiunilor pentru a se a schimba orientarea pe viitor. Cam atât din punctul de vedere al evenimentelor care urmează să aibă loc acest an. Și acum o să mă refer la câteva puncte amintite pe parcursul acestei dezbateri. Să ne asigurăm că precondițiile specializării inteligente se reflecte în acțiunile noastre. Sunt de acord cu părerea dumneavoastră. Nu, nu, nu este vorba de un exercițiu legislativ uh, lipsit de conținut. El trebuie să se transformă în realitate. Specializarea uh, inteligentă nu se referă doar la uh, tehnologii de vârf, ci și la cunoștințele tradiționale, la sectoarele tradiționale și, din acest punct de vedere, regiunile care au rămas în urmă sunt importante pentru aceste tehnologii tradiționale și trebuie să ne asigurăm că această specializare inteligentă funcționează și este cât mai strâns legată cu inițiativa orașelor inteligente, pentru că orașele inteligente sunt locurile unde această abordare inovatoare se poate stabili și evolua uh, pe viitor pentru a putea fi apoi diseminată în toate regiunile și, în plus, apreciem apelul din raport de a avea o raportare, o trecere în revistă în anul 2020 care ne-ar uh, permite să înțelegem cum poate contribui politica de coeziune la atingerea obiectivelor uh, strategiei Uniunea Europeană 2020. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Valcarcel, dacă doriți să trageți niște concluzii, vă dau cuvântul. Domnule președinte, în primul rând vreau să le mulțumesc din inimă celor care au intervenit astăzi Contribuțiile dumneavoastră au fost extrem de uh, valoroase și de interesante. Pe de altă parte, țin să spun că împărtășesc ceea ce ați spus. Deci, iată, uh, ideile noastre practic coincid. Și coincid atât de mult încât uh, trebuie să vedeți că în acest uh, raport uh, pe care îl veți îmbogăți și dumneavoastră prin contribuțiile uh, făcute, sunt exprimate îngrijorări uh, în ceea ce privește flexibilitatea atât de necesară. Se spune că s-ar putea să fim practic blocați de niște orientări mult prea stricte și că trebuie să evităm o povară administrativă ulterioară excesivă. E drept că pentru inovare e nevoie să crezi produse inovatoare. Despre asta e vorba. Aceste fonduri trebuie folosite pentru a crea niște produse rentabile, însă pentru că acest lucru să se întâmple, companiile trebuie să aibă angajați bine pregătiți. toate punctele din acest raport, cele 27 de puncte, precum și considerentele. Deci acolo vom include o serie din uh, preocupările exprimate de dumneavoastră, dar și revendicările dumneavoastră pentru a avea cel mai bun uh, produs final, să zicem așa. Când vorbim despre guvernanța la niveluri multiple, punctul 6, se face trimitere, de exemplu, la faptul că statele membre care au hotărât uh, să o ia pe această cale, nu trebuie să împiedice autoritățile regionale și uh, locale să își uh, prezinte punctul de vedere. Deci, după cum se spunea, aceste autorități trebuie să aibă un rol de protagoniști, nu trebuie să fie plasate undeva pe planul 2. Deci competențele naționale nu trebuie să aibă întâietate asupra celor regionale. Se vor, s-a vorbit de asemenea despre o colaborare foarte strânsă care trebuie să existe pe parcursul fazei de uh, inițiale. Deci de la stabilirea de proiecte până la gestionarea administrativă a acestora. Se spune de asemenea că trebuie încurajată o schimbare a mentalităților, trebuie încurajate abordări inovatoare care să stimuleze și colaborarea atât interregionale cât și intraregională, interregională sau transnațională respectiv în funcție de diferitele niveluri la care s-a făcut trimiterea astăzi aici. Pe de altă parte, se cere o simplificare a procedurilor, așa cum se spune în text. Uh, să se reducă toate blocajele de, pe parcursul uh, procedurii administrative sau criticăm lipsa de sinergii între fondurile pentru dezvoltare regională și alte instrumente de finanțare de care dispune Uniunea Europeană. Pe de altă parte, mai târziu un text, regretăm faptul că doar câteva regiuni au creat grupări care să oglindească prioritățile mai extinse, cum ar fi energiile regenerabile, durabilitatea sau agenda digitabilă. Și de aceea noi încurajăm și alte regiuni să o ia pe această cale și să se implice în ceea ce privește utilizarea fondurilor în aceste domenii citate. Tot în raport se vorbește despre nevoia ca regiunile și statele membre să-și aplice propriile mecanisme de follow-up în cadrul revizuirii continua strategiei. de specializare inteligentă. De asemenea, Eh, se vorbește și despre perspectivele de dezvoltare viitoare. Doamnă președinte, închei cu două idei. Una cu privire la inovare. Se pare că de foarte multe ori există companii care exploatează anumite forme de inovare, să până la urmă nu sprijină decât inovarea care se bazează pe cunoașterea tehnologică. Și o ultimă idee. Tot în raport reamintim că o bună strategie pe hârtie niciodată nu va putea da rezultatele scontate dacă nu se oferă servicii de sprijin întreprinderilor. Închei spunându-vă că vă ține cont de toate contribuțiile făcute în această dezbatere atât de interesantă. Încă o dată vă aduc foarte multe mulțumiri și vă asigur că Sugestiile și de dumneavoastră își vor găsi locul în acest raport. Vă mulțumesc, aici se încheie discuția pe marginea acestui raport. 25 februarie este termenul pentru amendamente. Următorul punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu domnul Sim Calas, care acum este președinte al grupului la nivel înalt în ceea ce privește simplificarea în domeniul politicii de coeziune. De multe ori am menționat simplificarea astăzi și acum vom avea ocazia să avem acest schimb de vederi cu domnul Sim Calas. Acest grup la nivel înalt, în ceea ce privește monitorizarea beneficiarilor pe urma fondurilor de coeziune, are ca scop reducerea impactului uh, poverii administrative asupra beneficiarilor. La o primă reuniune pe 20 octombrie anul trecut, cei 12 membri acestui grup la ANAL și președintele, domnul Cala s-au întâlnit cu reprezentanții a instituțiilor europene, printre care cu reprezentanții Parlamentului European, uh, cu membrii de la Comisia Regi. Pe 1 decembrie și pe 2 februarie acest grup la nivel înalt a abordat chestiuni importante cum ar fi opțiuni de cost mai simplificate, ecoeziune, accesibilitatea la fonduri pentru IMM-uri și instrumentele financiare. Comisia Regii și-a exprimat sprijinul puternic față de acest nou grup la nivel înalt, sperând ca prin simplificare se pot uh, înlătura barierele pentru ca fondurile disponibile să fie accesibile și unui evantai cât mai mare de beneficiari în regiuni. De aceea ne bucurăm foarte mult că, că președintele acestui grup, domnul Caras, ne-a acceptat invitația de a veni în fața comisiei noastre pentru a ne vorbi despre munca și primele rezultate ale acestui grup. Avem o oră pentru discuția cu domnul Calas, și îi voi da cuvântul acestuia pentru început, pentru a reprezenta activitatea acestui grup la nivel înalt, după care vom avea și ocazia de a adresa întrebări și comentarii din partea Comisiei Regii. Vom începe cu intervențiile coordonatorilor, însă deocamdată îi dăm cuvântul domnului Calas. Bună dimineața, domnilor și domnilor! E o plăcere să accept această invitație de a vă prezenta rezultatele preliminare ale activității noastre. Și vă mulțumesc mult pentru invitație. Între 2004 și 2010 am fost vicepreședintele comisiei care se ocupa de descărcare de gestiune, printre altele. După care, împreună cu Parlamentul European, am făcut mare eforturi, mai ales cu Comisia de Control Bugetar pentru a reduce nivelul de eroare din gestionarea fondurilor structurale și, bineînțeles, știm că proasta gestionare a fondurilor structurale a fost și este în continuare o mare problemă pentru Uniunea Europeană. Din păcate, lucrurile nu s-au schimbat. Avem în continuare erori și exemple de proastă utilizare a fondurilor structurale, lucru care ne strică foarte, strică foarte mult și reputația Uniunii Europene. De aceea vrem să simplificăm lucru, regulile, să le reducem, deoarece cu cât lucrurile sunt mai simple și mai puțin complicate, cu atât se produc mai puține greșeli și erori. Însă, bineînțeles, nu e o sarcină ușoară. Mulți beneficiari Deci mandatul grupului nostru este să-i ascultăm pe beneficiari, în primul rând, să monitorizăm opinia acestora și să ținem cont de opinia acestora, inclusiv uh, și de cea autorităților de gestiune, atunci când comisia poartă deliberări. Trebuie să știți că mulți beneficiari se plâng de accesul la fondurile europene și când obțin acest acces, e greu să gestionezi uh, proiectele prin hățișul birocratic, ceea ce nu e deloc bine. Și noi putem să facem ceva pentru a încerca să soluționăm lucrurile. Principalul nostru obiectiv este să ne asigurăm că toate opțiunile de simplificare uh, sunt puse în practică de statele membre, de comisie. Am analizat atât exemple pozitive, văzut ce s-a făcut deja, văzut care sunt motivele pentru care alții ezită. Încercăm de asemenea să găsim și căi uh, neexplorate de simplificare și am urmărit cu mare atenție recentele discuții din Parlament privind simplificarea uh, și grupul nostru încearcă să participe activ la această discuție. Comisia a cerut grupului să facă recomandări pentru acțiuni concrete care pot maximiza potențialul de simplificare situația actuală. Deci noi ne axăm pe actuala perioadă 2014-2020, însă știm că există probleme ce persistă și după această perioadă. Acum, printre recomandări și concluzii, am început deja să analizăm detaliat situația la reuniunile din decembrie. E guvernanța, un acces simplificat, un acces mai uh, ușor la fondurile și la instrumentele financiare. Avem raportori care se ocupă acum de concluziile de la aceste sesiuni și sperăm să avem textele privind guvernanța electronică și procedurile simplificate publicate până la sfârșitul lui februarie, restul textelor urmând să fie publicate până în vară. Astăzi uh, vă voi face să întrevedeți cam despre ce este vorba. Comisia vrea ca în următoarea perioadă uh, să înlesnească eforturile statelor de a vrea o platformă comună pentru fondurile structurale și de investiții prin oferirea asistenței tehnologice. Pentru actuala perioadă, o abordare mai consecventă în ce privește auditul e necesară pentru a nu submina uh, potențialul simplificării acestor procese pentru beneficiari care solicită și primesc fondurile. Aceasta se poate face prin clarificarea um, accesibilității um, solicitărilor pe cale electronică. Și asta e relevant pentru toate instituțiile, inclusiv pentru Curtea de Conturi. Ce pot spune despre această discuție? după ce am văzut ce experiențe există în țările mele, printre care țara mea de origine, de care mă mândresc, guvernanța electronică nu e un miracol. Există și anumite probleme legate de luarea de decizii în Parlament și în comisii care ar trebui analizate mai în profunzime gestionarea electronică e mult mai complicată, e mult mai vulnerabilă la modificări, mai ales atunci când se schimbă regulile. Se spune că fondurile pentru dezvoltare uh, că e nevoie, se spune de fiecare dată că e nevoie de timp uh, suplimentar pentru dezvoltarea de soluții IT. Problema compatibilității apare, a integrării datelor, a stocării acestora și, bineînțeles, întrebări legate și de siguranța sistemelor informatice, lucruri discutate la multe niveluri. Și, bineînțeles, există și probleme legate de așa numitul alfabetism electronic. Știți că e nevoie de multe ori de pregătire specială ceea ce solicită eforturi suplimentare și costuri suplimentare pentru a te putea bucura de toate beneficiile. Să... Atunci când, fun- când funcționează mașinăria de IT, aceasta aduce multe beneficii. Deci când totul e bine dezvoltat, tuturor le mai ușor. Acum, simplificarea opțiunilor de cost. Aici, mai ales în ceea ce privește conflictele față de alte reguli, cum ar fi ajutoarele de stat, cum s-a menționat de multe ori. E important ca aceste aspecte să fie lămurite cât mai repede și dacă e nevoie să se facă modificări legislative. Simplificarea opțiunilor de cost trebuie să se bazeze pe rezultate și dacă rezultatele se ating, trebuie făcute plățile. Autoritățile de programare trebuie să aibă asigurări din start și toate posibilitățile din articolul 14 al regulamentului uh, ISF trebuie folosite. E vorba aici de faptul că autoritățile trebuie să adopte o metodologie de fast track. Fast track. Acum, accesul IMM-urilor la fonduri. Am avut doar o discuție inițială pe această temă, însă e clar că trebuie să avem o abordare mai consecventă pentru a atrage IMM-urile. Și e clar că acestea trebuie plasate în centrul acestui proces. Și lucrurile par să funcționeze atunci când statele membre își iau un angajament clar uh, cuantificabil de a reduce povara administrativă. De asemenea, am discutat și despre faptul că problemele legate de instrumentele financiare vin din faptul că e nevoie de multă povară administrativă asupra beneficiarului, ca și în cazul granturilor. Deci e poate mai simplu să lucrezi cu granturi, deoarece dezvoltarea acestor instrumente financiare e foarte greoaie. Grupul a discutat mai multe domenii ce pot fi îmbunătățite, însă e clar că e nevoie de mai multă flexibilitate pentru a oglindi natura diferită a instrumentelor financiare și e nevoie de discuții suplimentare pentru a face față acestei complexități. Acum, dacă îmi permiteți, aș face câteva comentarii referitoare la nu doar ceea ce am văzut în aceste regulamente, vreau să mă refer despre procesul decizional de la Parlament și Comisie. Regulamentele sunt din ce în ce mai complexe. Pentru această perioadă, complexitatea e mult mai mare față de perioada anterioară și, bineînțeles, avem cinci fonduri europene de investiții și structurale și peste 500 de programe pentru utilizarea acestor fonduri. Deci e clar mult prea mult. Și inițiativa statelor membre să creeze din ce în ce mai mult programe, dar dacă ai atât de multe programe, e nevoie și de reguli care trebuie respectate, cineva trebuie să facă auditul, să controleze și așa mai departe. Una din cele mai mari probleme menționată de toată lumea e faptul că Am avut uh, regulamentul 12.99.1303 adoptat de comisie și Consiliul sub pe lângă asta avem și orientări care sunt din ce în ce mai numeroase. Doar pentru <laughs> fondurile de coeziune avem vreo 800 de pagini de orientări, ca să vă dați seama. Deci, în general, beneficiarii sunt uh, au o poziție foarte critică față de aceste orientări. Ne spun că e un proces greu de gestionat, deci ei cer ca aceste orientări să fie Uh, modificate pentru a ieși din această junglă a orientărilor. Statele membre cer o clarificare a lucrurilor, îi cer comisiei să abordeze de multe ori lucrurile printr-o orientare și după ce comisia stabilește o orientare, experiența din trecut ne arată că această orientare devine așa numit soft law. Uneori orientările sunt mai stringente decât legislația de bază, ceea ce uh, complică și mai mult administrarea de fonduri. Există anumite modificări la aceste orientări, se fac actualizări prea frecvente. Citesc pur și simplu din ce mi-au scris și ce mi-au spus părțile care au contribuit la discuțiile noastre. Deci, în primul rând, se pune problema legalității acestor orientări nu e asta un fel de para-legislație despre care ar trebui să discutăm? Deja legislația e dita mai cărțoiu. Nu e oare suficient? Mai venim și cu orientările astea. Deci de aceea propunem un fel de soluție, un sistem pentru a discuta ce se întâmplă. Să avem un mecanism eventual de a discuta diferitele opinii legate de acest subiect al orientărilor și a legislației. Acum, în al doilea mare subiect, controlele și auditul. Cam toți cei interesanți au spus că toate aceste straturi de control și de audit sunt exagerate și că se opun un nivel atât de ridicat de audit și de control. de ei ar vrea să fie mai puține uh, controle și audit. Însă aici există nesiguranță și poate că asta privește mai degrabă următoarea perioadă, însă sunt probleme majore menționate de toată lumea. Deci cum să simplificăm actuala legislație, după aia am spus că avem aceste orientări foarte complexe, un volum foarte ridicat, avem nesiguranță în ceea ce privește auditurile și s-au făcut și propuneri interesante în legătură cu sporirea faimosului prag de erori tolerabile. Știți că a fost uh, o mare discuție pe tema asta în 2004-2010, când a spus că rata tolerabilă de eroare e de 2% din punct de vedere politic, ă, asta a fost foarte păgubos. Acum se propune creșterea riscului tolerabil la 5%. O altă problemă. Regulile n-ar tot trebui să se schimbe, ci să fie clar stabilite pentru beneficiari pentru că aceștia să se bucure de o anumită siguranță. Însă, acestea sunt primele noastre concluzii în cadrul acestor lucrări și, bineînțeles, suntem gata să propunem și elemente mai concrete, cu detalii mai concrete. E un document care e disponibil deja la comisie și care poate fi consultat de toată lumea. Domnule Calas, vă mulțumesc pentru prezentarea atât de interesantă. Dragi colegi, începem cu coordonatorii, cu domnul Valnister, mai exact. Mulțumesc foarte mult. Well, as a man from the big steps. Mulțumesc foarte mult. Mi se pare că s-au făcut uh, mari pași înainte. Mi-aduc aminte când am discutat împreună facilitatea de conectare și am discutat despre fondurile co- coeziune pe vremea când erați comisar și lucrurile s-au mișcat de atunci încoace și cam așa aș pune și o întrebare. Ce privește mandatul dumneavoastră? Vi se permite să faceți propuneri concrete pentru modificarea regulamentelor? Veți face asta? Pentru că ați spus într-un timp foarte scurt, ați menționat uh, multe lucruri, exemple concrete și deci măsuri care trebuie să fie luate pentru ca lucrurile să se schimbe. Apoi, ați citit oare rezoluția noastră a Parlamentului pe acest subiect? Și v-ați dus și pe la Comisia Buget, control bugetar, pentru că e o tematică la modă. Tamas Deutsch a avut un raport în ce privește așa se politică de coeziune și Parlamentul nostru a hotărât că suntem gata să ajungem la o modificare, o ajustare tehnică a regulamentului vizând exact acest demers, nu pentru a, a mai adăuga un alt regulament la alt regulament, ci pentru a face progrese. Și așa cum am văzut în mass media, uh, în ce privește regiunile, oamenii doresc acum schimbări, nu interesează parcursul profesional al domnului Calas în anul 2018, ci acum să se schimbe lucrurile. Ce se va întâmpla în continuare așadar? Și cum să culegem acest uh, fruct atât de râvnit <laughs> în beneficiul tuturora? Și ca și așteptări, haideți să nu fim prea gurmanzi, și să ne mulțumim cu pași concreți în această perioadă. Mulțumesc! Thank you very much and Mr. Vaughan on behalf of the Socialists and Democrats. Yeah, uh, uh... Domnul Von, în numele socialiștilor, mulțumesc domnului Calas pentru prezentarea sa și grupul socialist și cu ceilalți colegi de la Regii au senzația că grupul pe care îl prezidați are o mare importanță pentru politica de coeziune, pentru viitorul acesteia ca și comisie știți probabil că noi ne deplasăm uh, în multe regiuni în Uniunea Europeană și deseori ne întâlnim cu beneficiari, cu autoritățile de gestionare și ne spun tot timpul același lucru. S-au făcut niște progrese, e adevărat, pentru simplificare, însă rămân multe de făcut în continuare și e păcat că în acest grup de lucru al dumneavoastră nu figurează și deputații europeni. Am aduce un plus uh, o plusvaloare, experiență și așa mai departe. Poate ne putem implica și noi în aceste discuții. În ce privește recomandările inițiale pe care le-ați creionat, ați menționat una dintre acestea care vizează IMM-urile, dar nu numai. E vorba de o abordare coerentă față de auditare. Știu că în trecut s-a vorbit eventual despre acea auditare unică, Bineînțeles că Curtea de Audit, Curtea de Conturi, uh, obiectează asupra acestui demers în ce privește modificarea sistemului de auditare și astea se leagă și de achizițiile publice și alte zone problematice care merită să fie discutate cu această curte de conturi. Și vreau să vă întreb Ați uh, discutat cu Curtea de Conturi, într-adevăr, pentru că unele lucruri pe care le recomandați vor trebui să primească avalul Curții de Conturi până la urmă. Al doilea aspect important uh, se leagă de ajutoarele de stat, de regulile respective și ați zis că și aici este loc, și de mai bine, loc de mai bine pentru simplificare. Așadar, ce fel de uh, modificări pot să se petreacă pentru că se spune, da, mai multă flexibilitate în ce privește ajutoarele de stat uh, într-un fel sau altul, dar uh, nu cumva asta împietează asupra regulilor legate de ajutorul de stat. Nu trebuie să le dăm cu stângul în dreptul. Ce fel de modificări și se pot face la nivelul regulilor care guvernează ajutoarele de stat? Mulțumesc, domnul Luer. Mulțumesc foarte mult. Salutăm uh, comentariile legate de acea interoperabilitatea sistemelor informatice și e bine că ați preluat această sugestie de la părțile interesate, însă pe noi intrează mai mult uh, acea procedură de selecție a firmelor participante la proiecte și ați vorbit despre acele linii orientative care să devină soft law, etc s-ar putea să fim în plină contradicție, pe de-o parte flexibilitate, pe de altă parte normalizare sau standardizare, pe de altă parte nevoia de simplificare. Aceste lucruri nu se contrazic pe deplin, însă, totuși, se poate ca dorința de a atinge aceste obiective simultan să ne ducă la o situație în care să nu atingem niciun obiectiv pentru că ele se bat cap în cap. Ce credeți despre asta? Noi dorim ca politica de coeziune să intre în inițiativa de o mai bună reglementare, de care am vorbit și de dimineață. Asta am dori să auzim și de la dumneavoastră. În sfârșit, un alt lucru care ne interesează este dacă aveți capacitatea și posibilitatea de a vedea ce să facem cu problema de absorpție a fondurilor. Am văzut ce s-a întâmplat cu Grecia recent, dar știu că și Croația și alte țări au probleme de absorpție a fondurilor, care, bineînțeles că se leagă de simplificarea pentru că dacă nu poți să accesezi fondurile, asta duce la niște probleme și creează probleme de reputație a acestor fonduri care nu pot fi accesate ce faceți în acest sens. Însă, ce înseamnă legislația soft law versus uh, guidance, adică linii orientative, ce se întâmplă cu acest capitol, dacă ați putea să ne spuneți, și apoi simplificare, standardizare și așa mai departe, cum să facem ca aceste deziderate să nu se bată cap în cap. Mulțumesc, domnul Van Miltenburg. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Calas, bun venit! Poate puțin puțin exagerat să spunem că lumea e cu ochii pe dumneavoastră și pe ce faceți, dar totuși faceți o muncă esențială și cel puțin aici, în uh, Europa, gândindu-ne la fondurile de structurale, Munca dumneavoastră este foarte importantă, pentru că această simplificare e deosebit de importantă în următoarea perioadă de programare a politicii de coeziune. Trei aspecte de ridicat din partea mea, de fapt trei întrebări. În primul rând, când vorbim despre intervenția fondurilor în dezvoltarea regională, există diferență și interacțiuni între programele operaționale și Interreg. Mulți uh, participanți se plâng că Interregul este foarte specific, adică e vorba de poveri administrative specifice, avem culturi administrative din țări diferite care se uh, ciocnesc și apoi povara administrativă și când vine vorba de audit și mă refer și la ce a spus colegul meu, Curtea de Conturi, am auzit că își dorește un sistem de auditare unic care să fie pus pe picioare, însă cum să evităm acumularea de exerciții de auditare și să nu avem un sistem bazat pe încredere, ci unul pe neîncredere. În sfârșit, simplificarea pe plan uh, european. Deseori auzim că simplificarea la nivel comunitar s-ar putea să ducă la mai multe reguli, norme și povere administrative pe plan național, pentru că autoritățile locale și regionale și naționale sunt cele care intervin pentru a completa lacunele administrative ce se întâmplă efectiv cu această necesară reducere a poverii administrative și cum să ne bazăm mai mult pe încredere. Văd eu ce se întâmplă în țara mea în momentul în care o simplificare pe plan european a dus la uh, o sporire a complexității normelor și demersurilor pe plan național. Mulțumesc, domnul Omar, aveți cuvântul. Doamnă președinte, vă mulțumesc, mulțumesc dumneavoastră, domnule Calas pentru prezentarea dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți uh, însărcinat cu o misiune foarte populară, aș spune, dar și foarte politică. Populară de ce? Pentru că știți bine că pentru tot în regiunile noastre europene beneficiarii ne spun cum se poate să avem astfel de proiecte faraonice și complicate, cum se poate uh, să fie așa de complex procesul. Pe perioada de programare 2014-2020 ați spus că avem aproape 1000 de pagini de regulamente, 7 regulamente specifice, 6 acte delegate, 8 acte de punere în aplicare și 53 note de orientare. E foarte greu să te descurci în acest hățiș. Este vorba de asemenea de o misiune dumneavoastră foarte politică, pentru că lipsa de afecțiune a popoarelor noastre față de nivelul european provine și din această neînțelegere a regulamentelor europene și a faptului că acestea nici nu iau în calcul derularea propriu-zis a programelor noastre europene. Deci ne dorim ca lucrurile să se petreacă așa cum trebuie. În sfârșit, o altă observație. De fapt, să ne punem o întrebare cât se poate de simplă. Cum poate că aceast- se poate că această Europa, care de fapt pune în aplicare politici atât de liberale, a putut să devină încetul cu încetul un adevărat monstru birocratic care uh, supra-reglementează și legi, uh, legiferează fără încetare. Iată ce trebuie să înțelegem. Cred că există o problemă de lipsă de încredere între instituțiile europene și beneficiari. Trebuie așadar să facem ceva cu această lipsă de încredere, cu această neîncredere care uh, duce tot timpul la tot felul de controle și inspecții din ce în ce mai uh, rigide. Alaltă ieri la Paris m-am întâlnit și am discutat problema fondului EFSI. Fondul EFSI trebuia să acționeze foarte rapid pentru a îndeplini acele obiective de creștere, ocupare și investiții. Într-adevăr, anumite dintre aceste obiective au fost deja atinse, însă toți operatorii sunt de acord că și aici este vorba de un eșafodaj cât se poate de complicat și de complex. Deci și asta trebuie să fie abordat. Știți de asemenea, de fapt ați spus-o, că trebuie să facem eforturi în legătură cu limbile în care regulamentele sunt publicate, aici sunt probleme, probleme de interpretare și bineînțeles că toate versiunile lingvistice trebuie să reprezinte același regulament cu același reguli pentru toate, toată lumea. Și trebuie deci să ne axăm așadar uh, pe beneficiarii cei mai mărunți, pentru că beneficiarii mari, zic eu, aceștia au mijloace umane și tehnice să se descurce cu această legislație, însă micii sau micile pro, ă, proiecte sunt mult mai ă, încurcate de regulamentele noastre actuale. Fiecare trebuie să-și asume răspunderea, inclusiv Parlamentul European, căruia revine uh, răspunderea ca și colegiuitor. În timpul trialogurilor, când se discută programele pe 2014-2020, când am făcut treaba asta, și noi înș înșine am participat la a, această întețire a complexității unui program deja complex. Eu cred că pe următoarea perioadă se vor face totuși eforturi pentru o simplificare ulterioară. Mulțumesc foarte mult! Domnul Șcarleț, nu-l văd în sală. Doamna Damato, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc domnului Calas pentru prezența sa aici. Îl așteptam de ceva vreme și raportul nostru aici la Parlament uh, dovedește acest lucru. Mă alătur celor care au uh, solicitat un lucru și anume să știe ce mandat are acest grup de înalt nivel și ce intenții aveți până la urmă. În 2017 va trebui de asemenea să îndepliniți uh, sarcinile care vă revin până în 2020, așadar uh, ce se va întâmpla cu modificările de legislație care se impun. Ne-ați spus că îi implicați pe beneficiari în aceste discuții? Deci bănuiesc că nu vor fi probleme, nu-i așa? Pentru că aveți o abordare de sus în jos și, în jos și nu de jos în sus. Și atunci, ce fel de beneficiari sunt convocați și ascultați? Pe mine mă preocupă faptul că sunt implicați în dialog cei mai mari, mai bine structurați, asociațiile mai bine structurate și nu cele mai mici. Apoi ați vorbit și despre calendar. un raport în ce privește, sau o comunicare în ce privește e-guvernanță în februarie. Și iată cum uh, veți uh, realiza acei uh, trei pilioni pe care ați menționat în misiunea dumneavoastră. Însă să știți că va trebui să veniți, bineînțeles, în continuare să dați o cotelă și aici, la Parlament, la comisia noastră, printre altele. Bineînțeles, ați spus că vă interesează simplificarea care să meargă mână-mână cu o, un bilanț în legătură cu lupta împotriva fraudelor și e, împotriva erorilor. Mulțumesc foarte mult! Iată ce comentarii și întrebări am avut din partea coordonatorilor noștri și vreau să rog pe domnul Cala să răspunde și apoi ne întoarcem. Mulțumesc. Știți bine că multe dintre aceste întrebări și problematici uh, eu le cunosc bine, le-am discutat la Comisia de Control Bugetar, uh, le discutăm și astăzi împreună. Faimosul raport între intensitatea controlelor și rapiditatea măsurilor. Asta revine mereu. Însă, da, suntem de-abia la început, totuși. Da, e adevărat, am început în octombrie, însă acum suntem pe cale deja să producem uh, primele concluzii în legătură cu guvernanța și simplificarea opțiunilor de cost. E vorba de documente care probabil că vor fi publicate deja la sfârșitul acestei luni. Inițial, în mandatul nostru se spunea că trebuie să monitorizăm modul în care beneficiarii, beneficiarii noștri văd uh, aceste fonduri, cum sunt ele folosite, etc. Așadar, atitudinea inițială a fost aceea de a nu ne concentra prea mult pe modificările legislative, pentru că, bineînțeles că asta oricum trebuie și poate fi făcut deseori. Haideți să modificăm legislația, asta se spune deseori, însă probabil că în acest sens vom face totuși niște propuneri concrete și ele vizează niște modificări care să elimine anumite obstacole în calea simplificării opțiunilor de cost, cost options. Am dat un exemplu, ajutoarele de stat. Dar înțelegeți că, oricum, e vorba de un dosar extrem de complicat. Dacă doriți să puneți întrebări foarte concrete și să aflați amănunte și detalii foarte concrete care au fost discutate și care vor figura în raport, la am aici lângă mine pe Mori Ghilan, care lucrează la DG Regio și care activează în secretariatul grupului de înalt nivel, dar bineînțeles că ne bazăm foarte mult pe cunoștințele și expertiza membrilor, grupul, uh, membrilor grupului nostru, care au fost selecționați cu multă grijă pentru că au, bineînțeles, mare experiență în acest domeniu. Și pe cine am mai ascultat? Cu cine am mai discutat? Bineînțeles că vă putem da lista diferitelor organizații pe care le-am avut la noi depinde Asociația Întreprinderilor IMM-urilor. Asociația IMM-urilor. Avem de asemenea și părerile diferitelor regiuni. Eurocities și, bine, pe platforma noastră web puteți să îi găsiți pe toți cei pe care am încercat să îi uh, ascultăm cu care am intrat în dialog. Și bineînțeles că uh, noi solicităm contribuții din partea tuturor celor care au ceva de spus și am primit astfel de contribuții și nu au fost puține. Cât privește Curtea de Conturi, la prima întâlnire am avut un fel de panel, să zic așa, instituțional și am avut uh, participanți și de la Curtea de Conturi care au venit la această primă ședință. Însă, bineînțeles că noi, în primul rând, servim cumva interesele comisiei. Noi, comisiei, trebuie să înaintăm aceste propuneri. Și vom mai întâlni, vom mai întâlni în curând cu doamna Greslă de la Comisia de Control Bugetar și cu dânsa vom discuta o posibilă cooperare între Comisia de Control Bugetar și noi. nu avem încă o propunere suficient de clară în legătură um, în ca, cu modul în care vom aborda toate aceste linii orientative și orientări. Concuz, confuzia provine din faptul că rata erorii este în măsură covârșitoare, în mare măsură, Um, o chestiune politică, sensibilă, delicată. Deci toată lumea se teme să facă erori. Uh, autoritățile de gestiune, statul, uh, regiunea, localitatea și comisia, toată lumea își dorește clarificări și lămuriri ca să evite pe cât posibil erorile. Iar acest proces de lămurire duce la crearea sau producerea de notițe orientative și alte orientări care pot să producă la rândul lor altă serie de erori și de confuzii. Deci dacă se cere interpretare suplimentară și orientare suplimentară, uh, acest exercițiu este declanșat deseori de statele membre care doresc să știe mai mult, să facă mai bine și în ce privește rolul Parlamentului, uh, noi suntem gata și să cooperăm în acest sens, pentru că, pe de o parte, avem aceste beneficii uh, cât se poate de clare, care trebuie să fie fructificate. Pe de altă parte, Bineînțeles că sunt lucruri care merită să fie înscrise și în legislație soft law. Dar asta se mai uh, referă și la acel fenomen de gold plating, uh, acea încercare a statelor membre de a trage fiecare plapuma pe spuza lui, um, să evite anumite reguli și regulamente pentru a nu face erori și pentru a profita mai bine. Pe de o parte avem beneficiarii, pe de altă parte sunt acei creditori, acei, cei care țin uh, cheia de la cutia cu comori și bineînțeles că e foarte important uh, pentru aceștia din urmă care se ocupă de bani ca lucrurile să se petreacă bine, pe când beneficiarii vor tot timpul o mai mare flexibilitate. Povestea aceasta este una fără sfârșit. Noi, la comisie, bineînțeles că încercăm să simplificăm mult sistemul de granturi în domeniul cercetării. Dar am primit și foarte multe critici. Multe lume s-a opus cu tărie acestui demers. Și cei mai hotărâți uh, și împotrivă au fost tocmai uh, cercetătorii. Pentru că ei vroiau să știe mai multe uh, despre costurile eligibile și iarăși am intrat în ceva foarte complicat. În ce privește simplificarea opțiunilor de cost, aici avem deci o propunere concretă și bineînțeles că mai este și problema ajutorilor de stat, care este una foarte complexă, și știm bine că este aproape un tabu, statele membre sunt foarte atente și știu că nu trebuie să împieteze asupra regulilor de concurență și urmăresc cu foarte multă atenție și nervozitate orice modificări aici. În ce privește acum partea acea transfrontalieră, ne uităm și la ce se petrece în cadrul Interreg și știm că există diferențe între diferitele țări. Noi, în ce privește mai bună reglementare, better regulation, lucrăm cu comisarul, cu Timmermans, cu Comisia Executivă pentru o mai bună reglementare. Cooperăm, așadar, în acest sens În ce privește toate nivelele de auditare și micii beneficiari, s-au făcut niște pro, uh, propuneri pentru ca micii beneficiari, micile proiecte să nu mai fie uh, obiectul uh, auditărilor sistematice, să fie mai mult uh, controle și inspecții uh, aleatorii pentru anumite sume mici și proiecte mici. S-au propus și niște praguri uh, ele însă nu au fost discutate pe îndelete. Nu am discutat însă problema absorpției fondurilor structurale. Nu este treaba noastră. Însă, așa cum au spus colegii și stimații membrii ai comisiei, de asta dată chiar dorim să fim foarte serioși, să facem o treabă serioasă, pentru că Eu știu că și în această venerabilă instituție foarte multe grupuri uh, și adunări ale înțelepților și-au pus minte la contribuție pe tot felul de grupuri în alt nivel și au eșuat. Nu vreau să numesc pe nimeni, noi nu dorim să fim un astfel de eșec la rândul nostru, însă ce decizii politice ne așteaptă? Câte programe sunt necesare? Știm că statele membre, unele dintre ele sunt foarte critice față de birocrația europeană și spune avem nevoie de un program și s-au creat patru programe. Deci, aici, cred că Parlamentul European ar trebui cumva să vină cu un fel de mecanism care să auditeze și să evalueze necesitatea, utilitatea programelor însele și apoi problema orientărilor. Este una politică și, bineînțeles, iarăși, auditul și nivelurile de control și inspecțiile nu trebuie să fie prea numeroase în ceea ce privește interoperabilitatea sistemelor informatice. Nu putem să avem un sistem paneuropean informatic, asta s-a propus, însă știți bine că atunci când uh, ni s-a spus haide să facem un apel la oferte, licitații, uh, și să se facă un uh, sistem paneuropean informatic și să vedem ce se întâmplă. Nu cred că uh, este ceva realist. Se poate însă armoniza. Se pot armoniza sistemele, ele pot să devină interoperabile. Știți bine că într-o vreme foloseam uh, Microsoft și alții foloseau Apple Acum câțiva ani, 15 ani, aceste sisteme erau complet incompatibile. Acum toată lumea s-a aliniat, există multă compatibilitate și cred că se pot face lucruri în acest sens. Așadar, nu știu, propuneri concrete? Mă, mă îndrept către colegul meu, doamna președinte. Uh, nu, nu este nicio problemă. Însă mai avem alte șapte, opt întrebări. Deci aș propune să ne oprim aici, să ascultăm întrebările și aș dori să-i rog pe colegi să fie foarte subținți, sau la dispoziție un minut pentru întrebări pentru a putea asista și la răspunsuri. Și începem cu doamna Tomasici. Vă mulțumesc. Grupul ECR consideră că reprezentanții statelor membre nu ar, trebui, nu ar fi trebuit să fie excluși din acest grup la nivel înalt, cred, pentru a simplifica modul de cheltuire și de monitorizare, monitorizare a fondurilor europene. Noi considerăm că reprezentanții statelor membre sunt cei care știu cel mai bine care sunt problemele și deficiențele din sistem și care ar putea să contribuie la depășirea acestor obstacole. Deci aș dori să vă întreb dacă planificați și cum planificați să țineți cont de părerea reprezentanților statelor membre în activitățile viitoare. Mulțumesc, doamna Maletici. Vă mulțumesc. Bun venit, domnule Calas. Aș dori să vă întreb un lucru legat de adevărata soluție, pentru că de fiecare dată când discutăm despre simplificare, complicăm lucrurile. Dacă din nou creăm linii directoare care complică situația, ne vom confrunta cu o problemă. Mie mi se pare că simplificarea se referă la necesitatea de a face lucrurile într-un mod diferit, într-un mod care să fie mult mai uh, apropiat de utilizator, deci la nivel regional, prin care să sprijinim beneficiarii uh, finali, să înțeleagă care sunt toate aceste reglementări ghid, uh, ghiduri de utilizare și, și nu să îi determinăm să învețe aceste orientări generale. După cum ați spus, regulile subvențiilor uh, de stat sunt atât de, de complicate încât beneficiarii în final nu le pot înțelege. Însă poate împreună cu activitatea dumneavoastră vom reuși să obținem uh, progrese. Vă mulțumesc. Domnul Echteridge are cuvântul. Vă mulțumesc. Aveți o sarcină importantă în fața dumneavoastră. Regulile, orientările generale sunt atât de complicate încât nu pot fi înțelese nici de instituțiile europene. Ați menționat uh, acel, acel uh, ghid de, cu 800 de pagini. Simplificarea este posibilă doar printr-o coeziune mai strânsă și coeziunea este posibilă doar prin uh, renunțarea la o parte a suveranității naționale. Și aceasta este tragedia Uniunii Europene. Nu putem ajunge la această situație fără Statele Unite ale Europei, ceea ce nu își doresc uh, cetățenii europeni. Deci aș, uh, din cele, aș dori să vă, să vă întreb, din cele 800 de pagini, credeți că veți ajunge la 150, să zic? Și aștept să văd care este răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Hetman, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă, să vă întreb, domnule Calas, dacă nu credeți că grupul dumneavoastră ar trebui să se concentreze doar pe partea orientativă, soft, legislația soft, pentru că și eu sunt de acord că aceasta este problema. Există linii orientative la nivelul Comisiei Europene, la nivelul regulamentelor din statele membre, apoi linii orientative la nivelul uh, programelor operaționale, apoi linii orientative pentru fiecare manual în parte care precizează uh, programele operaționale și mai mult. Deci aceste linii orientative în acest moment definesc volumul de informații oferit despre finanțarea europeană primită de un anumit proiect. Dacă discutăm despre simplificarea fondurilor structurale și intrăm în toate de, în detalii prea profunde, vom pierde acest război. Deci se pune întrebarea ce, ce, care trebuie să fie abordarea noastră față de aceste linii orientative și, în fine, cred că trebuie să depășim acest impas recurgând la bun simț bun simț care este necesar, mai ales în, în autoritățile care guvernează aceste fonduri. Încrederea este deosebit de importantă și mă întreb cât de probabil este ca bunul simț să aibă de câștigat până la urmă. Vă mulțumesc, doamna Breso. Un minut. Eh, eu cred... Mulțumesc. Eu cred un lucru, și anume că singurul mod pentru a simplifica într-adevăr lucrurile e să ai o persoană care în timpul procesului legislativ se ocupă de asta. Nu o să știm să dacă va reuși. Deci să fie încărcată să reducă drastic reglementarea propusă de colegii săi. Deci cineva care să aibă totul, tocmai sarcina asta. Deci dacă să propun 40 de pagini, să le reducă la 10 și așa mai departe. Și prin propuneri și dialog între comisari, poate se reușește. Principiul general trebuie să fie să nu ceri informații care nu servesc la nimic, pur și simplu, care nu te ajut să iei o decizie după aia. Și majoritatea sunt așa. Dacă faceți o verificare, vă veți uh, <laughs> asigura, veți vedea că nu spun prostii. În al treilea rând, principiul responsabilității. Noi ar trebui să ne dorim ca cei care prezintă proiectele să fie fiabili, controlele de asemenea expo să se facă în funcție de rezultate. Dacă eu prezint un proiect, am primit fonduri și pot demonstra niște rezultate, asta contează. Nu faptul că am transmis uh, zeci și zeci de scrisori complet, uh, completate cum trebuia. Um, cu ceva timp în urmă, eu nu eram încă în Parlament, dar noi am aprobat uh, o reglementare nouă pentru toate fondurile structurale, după care s-au făcut patru reglementări, câte una pentru fiecare fond. Deci s-a eludat pur și simplu principiul, principiul unei uh, reglementări uniforme, deoarece știm că toate fond, fondurile structurale sunt asemănătoare. Chiar ar trebui să fie interzis asta. Deci dacă E vorba de o singură reglementare. De ce să faci patru? Deci, de fapt, în loc de patru avem cinci. Și asta creează foarte multă confuzie. Deoarece vedem cu toții că cei care se ocupă cu aceste fonduri și beneficiarii nu mai știu să facă diferența între regulamentele respective pentru care fond. Domnul Țeler. Vă mulțumesc, doamna președinte. Rămâne... Să vedem dacă voi fi succint. Vă, mulțum- vă mulțum- mulțumesc și uh, fostului comisar, domnul Calas, pentru prezența sa și urez succes cu această sarcină care nu este tocmai simplă. În acest uh, context, mi se pare că lipsește, lipsește un actor deosebit de important și mă alătur celor spuse de doamna Tomasici din punctul de vedere al uh, procedurii, al, al procedurilor, este vorba de procedura, o procedură legislativă ordinară, deci și Consiliul are un cuvânt de spus și apoi gestiunea partajată și în acest context statele membre au o responsabilă. Deci reprezentanții statelor, mem- statelor membre trebuie să aibă un cuvânt de spus. Cei care au participat la un uh, trialog tripartit, cred că au văzut foarte bine că proverbul pește de la cap se împute este foarte adevărat. Se discută timp de luni, timp de ani, se schimbă președinția Consiliului și uh, de la un uh, document simplu se ajunge la 280 de pagini doar pentru un regulament. Și apoi în grupurile de lucru din Consiliu, participă la aceste grupuri de lucru, participă funcționari. Și funcționarii, în general, își doresc regulamente foarte complicate pe care să le poată respecta foarte ușor, pentru că acest lucru le ușurează viața atâta vreme când sunt bine pregătiți în acest domeniu. Deci dacă există o administrație Uh, continuă cu funcționari bine pregătiți, atunci nu există nicio problemă. Însă dacă într-o administrație funcționarii se schimbă de la un an la altul, vor apărea probleme, pentru că noi funcționari trebuie să fie pregătiți să înțeleagă care sunt regulile de, de urmat. Și apoi, la capătul lanțului, sunt uh, cei, uh, cei care sunt frustrați de hățișul legislativ, și nu este vorba doar de cele 800 de pagini de linii directoare uh, stabilită de comisie împreună cu diferiți actori. Mai pe lângă acestea se mai adaugă în contextul gestiunii uh, partajate și normele naționale. Deci cine are curajul să pună în, în aplicare un asemenea proiect într-un asemenea context, cred că trebuie felicitat din partea noastră. Deci trebuie să discutăm și despre această dimensiune procedurală, dacă nu cumva ar fi posibil să garantăm un grad mai mare de transparență și pentru această procedură legislativă și să ne orientăm mai mult pe, pe o, obiect, rezultatele obținute. În calitate de membru al Comisiei de Control Bugetar, vă asigur că obiectivul Comisiei de Control Bugetar nu este de a crea un uh, cadru de reglementare imens și complicat, nu. Pe noi ne interesează ca fondurile contribuabililor europeni în politica de coeziune să fie cheltuită în mod, uh, într-un mod care să țină seama de atingerea obiectivelor stabilite și ca aceste fonduri să fie cheltuite într-un mod eficace. Dacă aceste lucruri sunt respectate, Comisia de Control Bugetar va fi uh, Uh, mulțumită, însă pentru acest lucru nu avem nevoie de construcții de reglementare bizantină. Mulțumesc, domnul Novakov. Ultima întrebare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucură faptul că pe parcursul dezbaterii noastră a fost uh, amintită rezoluția a cărui inițiator am fost eu în, uh, pe parcursul anului trecut. M-am întâlnit uh, cu mai mulți uh, beneficiari din uh, regiuni. La nivel european, politica de, de coeziune poate părea să fie acceptabilă, însă pe plan, uh, pe plan european, uh, viața, pe, pe plan regional, viața beneficiarilor este, este îngreunată de normele naționale care vin pe lângă normele europene. La nivel uh, local, viața beneficiarilor final este și mai grea. Mie mi se pare că aici am discutat suficient despre probleme și a venit timpul să discutăm despre soluții și rezultate concrete. Știu că primele rezultate estimate ale, ale, ale muncii dumneavoastră sunt preconizate a apărea în anul 2018. Eu cred că trebuie să vă grăbiți puțin, nu? Trebuie să completăm întregul puzzle Însă, dacă am găsi soluții minore care să ne permită modificarea regulamentelor în anumite sectoare, mi se pare că ar fi foarte înțelept să le primim mai devreme și să continuăm procesul de, dis- de discutare a lor. Și aș dori să vă întreb dacă monitorizați modul în care statele au atins obiectivele legate de ecoeziune și standardele din achizi- achizițiile publice fac parte din soluția posibilă sau nu. Vă mulțumesc. Vedeți, domnule Calas, că există un număr mare de întrebări. Sunt convinsă că vom putea să continuăm această dezbatere mai pe, pe larg pe viitor și vă dau acum ocazia să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc. Uh, doi secretari de stat și cinci directori din statele membre participă la acest uh, grup de lucru, deci părerea statelor membre este în mod clar reprezentată în discuțiile noastre. Așa cum a spus și domnul Țeller, este vorba de contribu- contribuabil și de banii contribuabilor și cheltuirea acestora într-un mod uh, adecvat. Tocmai de aceea se pun atât de multe întrebări legate de linii directoare suplimentare, interpretări suplimentare a cadrului de reglementare. Care este soluția uh, posibilă, calea de ieșire posibilă? Este o întrebare importantă și nu dorim ca în urma activității noastre să elaborăm uh, mai multe linii directoare despre cum liniile directoare existente ar trebui să fie simplificate. Nu vă pot spune mai mult decât că responsabilitatea politică a grupului nostru este că trebuie să, ne, să ajungem la o adevărată schimbare. O întrebare foarte bună legată de numărul de pagini la care putem renunța. Astăzi nu pot să vă dau un răspuns definitiv, însă, în mod evident, îmi doresc să vă prezint o tăiere substanțială a textului unor regulamente astăzi și mâine și apoi uh, ce se întâmplă cu această paramălăiață pe care ar trebui să o culegem înainte de anul 2018, dacă se, dacă, dacă se poate. Vom încerca să prezint deja în această lună anumite concluzii Comisiei Europene și sper că propunerile mele vor fi uh, Uh, vor fi preluate de comisie și duse mai departe. Dacă vom face o propunere legislativă, acest lucru va dura mai mult timp. În legătură cu procedurile, liniile, aceste orientări generale se referă la proceduri. Pentru că erorile care apar se leagă totdeauna mai ales de proceduri. Și greșelile făcute în, în respectarea pro, uh, procedurilor erau considerate a fi um, erori și contribuiau la creșterea ratei de eroare în executarea bugetului uh, european. Uh, deci procedurile simplificate ne-ar ajuta din acest punct de vedere și crearea unui, un, unui post ocupat de o persoană care să se ocupe de simplificare. Știți că vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Timmermans, are competențe legate de o mai bună reglementare, deci dumnealui are și o responsabilitate politică de a promova această temă a simplificării. Nu cunosc lucrurile în detaliu, dar din cât, din cât am înțeles eu, Comisia Europeană privește cu ochi mai critici orice nouă propunere, orice regulament suplimentar. Deci, din câte am înțeles, ace- acestea sunt liniile generale respectate de Comisia actuală. După cum am afirmat deja, și este o întrebare adresată de mulți uh, dintre, dintre dumneavoastră, o întrebare discutată și uh, în cadrul grupului de experți, uh, natura fundamentală a, a orientărilor generale, normele suplimentare care sunt impuse pe plan uh, național. trebuie să ne ocupăm de această problemă, de această junglă de reglementare care ar trebui să fie curățată, într-adevăr. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Cala. Sunt uh, sigură și a devenit evident că trebuie să continuăm această dezbatere. Vom păstra contactul cu grupul din care faceți parte, pe care îl prezidați. Și vedeți că tema, subiectul uh, activităților dumneavoastră este de mare interes pentru comisia noastră. Și acum trecem la votare. Sper că toată lumea are la dispoziție cartelele de vot, dacă vom, va trebui să votăm electronic. Putem începe votul? Da? Okay, before, before we begin, I was mentioned by the secretary. Înainte să începem, trebuie să vă spun că secretariatul mi-a spus că de la ALDE sunt două persoane în plus. A, domnul Tacula va rămâne bine atunci. Deci. A, și era și Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Începem cu raportul doamnei Tomașici. Noi, uh, instrumente de dezvoltare teritorială, politica coezioană 2014-2020, investiții teritoriale integrale și dezvoltare la nivel de comunitate. Raportarea și-a prezentat proiectul de raport în decembrie la reuniunea regii Până la termen am primit 171 de amendamente, iar Comisia de Ocupare a pregătit un aviz. Raportarea propune și o serie de amendamente de compromis. Doriți să luați cuvântul foarte pe scurt, spune doamna Tomașici. Vă mulțumesc, voi uh, vorbi în limba mea maternă. Uh, Doamnă președinte, reprezentanții ai comisiei, dragi colegi, vă mulțumesc pentru cooperare, vă mulțumesc pentru sugestii și amendamente. Prin munca noastră în comun am ajuns la un raport excelent și încă o dată vă mulțumesc pentru cooperarea extraordinară. Trecem la vot, spune doamna președinte. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 47. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, însă vom verifica electronic. Amendamentul 47. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 50. Vot electronic. S-a deschis votul. Yes. I'll wait for you. Okay, the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Compromisul 4, pentru, Potrivă, abțineri se adoptă. Se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 56. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 79. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 80. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 81. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 88. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 89. Pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Amendamentul 97. Vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 100. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la Comisia de Ocupare, EMPL 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Employment 9, pentru, împotrivă, abțineri, respins. M plus 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. M plus 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 103 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 113. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri, abțin, uh, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. M plus 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verifică prin vot electronic. M plus 5. Vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri, se adoptă. Emple 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 124. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 124. 36, cred. Da. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13. Am primit o solicitare de vot separat de la PPE pe patru părți. Deci avem un vot separat la compromisul acesta. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte a compromisului, 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Compromisul 13, cea de-a doua parte, se votează electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Respinsă cea a doua parte. Cea de-a treia parte. Pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Compromisul 13, cea de-a patra parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Doriți o verificare prin vot electronic. Compromisul 13, cea de-a patra parte, s-a deschis votul. The vote is closed. And it is rejected. Respins. Compromise 14. Uh... Trecem la compromisul 14. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Amendamentul 155, vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. And it is adopted. Se adoptă. Amendamentul 156 pentru, împotrivă, abține, respins. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 163 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se pare că adoptă. adoptat. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 167. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm prin vot electronic. Amendamentul 167 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul.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 Respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul. Amendamentul 9 tocmai a fost votat. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru,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 20. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 21, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 24, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 25 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final asupra rezoluției, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul și rezoluția se adoptă cu 37 de voturi pentru. Felicitări, doamnă raportor! Trecem acum la următorul vot, E avizul nostru privind procedura de descărcare de gestiune pe 2014, bugetul general Uniunii Europene, Comisia Europeană. Raportarea noastră, doamna Maletici, doriți să interveniți? Nu? Bun, atunci continuăm cu votul. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendament. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul, respins. Acum votăm întregul aviz, votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Avizul nostru se adoptă. Felicitări, doamne raportor. We continue now with... Continuăm cu avizul privind semestrul european pentru coordonare economică, raportul anual privind creșterea. Eu sunt raportoarea. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri,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 Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 43. E retras, din câte am înțeles. Și continuăm cu 44. Cu un amendament oral. Se opune cineva acestui amendament oral? Nu. Prin urmare, votăm amendamentul 48 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis. Avizul nostru este adoptat. Vă mulțumesc. Continuăm cu avizul pregătit de domnul Coțolino, situația în Marea Mediterană și nevoia de a avea o abordare holistică din partea Uniunii Europene în ceea ce privește migrația. Domnule Consolino, doriți să interveniți? Nu. Bun, atunci trecem la vot. Începem cu compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm prin vot electronic compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Era clar, totuși, că e adoptat. Mă iertați că am făcut verificarea. Poate nu am văzut eu bine. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 31. Pentru, împotrivă, abțineri,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum întregul aviz modificat prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Avizul se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Felicitări domnului Coțolino. Vă mulțumesc tuturor pentru treaba bună pe care am făcut-o. Mai am doar două observații. Coordonatorii s-au întâlnit ieri, iar deciziile lor au, au fost trimise prin e-mail. Sunteți de acord cu deciziile coordonatorilor? Da, vă mulțumesc. La diverse, aveți vreo întrebare? Nu? Vreau doar să vă reamintesc că următoarea ședință va fi miercuri pe 16 martie după amiaza și joi pe 17 martie dimineața. Le mulțumesc și interpreților. În numele dumneavoastră, o zi frumoasă tuturor. Se încheie ședința. That was okay in the end.